Okay. If, if we can, uh, if, if she's not here... Dacă nu sosește în 10 minute, începem, da? Deci dacă putem în 10 minute să ne organizăm pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog. At. Okay, uh, you don't need to organize that. Bun, nu mai trebuie să ne organizăm pentru următoarele 10 minute, pentru că, iată, sosește colega noastră, e aproape în sală, deci nu mai trebuie să-i scoateți pe oameni din alte reuniuni și începem cu primul punct, așa cum apărea el pe ordinea de zi. Ok, dear colleagues, then... Dragi colegi, haideți deci să ne ocupăm de primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea făcută de Michel Conning, președinta Eurojust, care e un bun venit alături de noi. E o prezentare a celui de-al patrulea raport Eurojust, referitor la luptătorii teroriști străini. Ideea este să vedem care sunt concluziile Eurojust cu privire la evoluția răspunsului european pentru acest fenomen și în prezentarea unor acțiuni care pot fi întreprinse de statele membre. Michel Konings, aveți cuvântul pentru prezentarea raportului, după care colegii vor interveni. Already Thanks a lot. Uh, Mulțumesc, domnule președinte cer scuze pentru întârziere. A fost absolut un coșmar în trafic. Se pare că este greu în Belgia să te descurci în trafic. Haideți să începem cu prezentarea celui de-al patrulea raport privind luptătorii teroriști străini. E o plăcere să fac această prezentare. Este a patra versiune a unui raport care se ocupă de luptătorii străini. Am început să abordăm această problemă de la început. Am discutat asta ieri, la altă ieri și în 2012, datorită faptului că avem o rețea de corespondenți națională la Eurojust. În 2012 am identificat primele semne ale acestui fenomen luptători care mergeau și reveneau în Irak și în Siria și de atunci ne-am axat 100% pe acest fenomen și pe răspunsul pe care îl putem oferi. Din 2013 până 2016 și chiar anul acesta am avut o reuniune uh, a tuturor uh, procurorilor. În jurul acestui subiect, am reușit să ne bazăm concluziile pe concluziile pe care le-am identificat într-o fază anterioară și de fiecare dată am ales să ne axăm pe un alt aspect dintr-un set de concluzii. Primul meu mesaj este că cooperarea internațională judiciară este mai importantă ca niciodată dacă vrem să fim efectivi și eficienți în lupta aceasta. Există dovezi, dovezi care sunt esențiale, nu doar dovezile colectate referitoare la acest fenomen, ci și viteza cu care le colectăm. Deci viteza este la fel de importantă ca și colectarea propriu-zisă a dovezilor. Și asta este centrul activității Eurojust. Avem cifre bune pentru că vedem că avem o creștere de 5 ori a cazurilor în ultimii 2 ani, o mai bună coordonare, echipe comune de anchetă mai bune, și instrumentele de recunoaștere reciprocă, cum ar fi echipele de anchetă, Ordinul European de Anchetă, care a apărut de curând. Toate acestea ne ajută să îndeplinim obiectivul pe care ni l-am stabilit, să colectăm probe și asta încă într-un mod foarte rapid. Dacă ne uităm la cifrele din 2012 până în 2016, în ceea ce privește anchete și cazuri în instanță, vedem că în 2016 am avut 133 de cazuri comparate cu 2014, când am avut 33, în 2015 100. Deci 133 în 2016. Și cazuri încheiate în instanță 2014 180, 2015 218 și în 2016 275. Deci vedem că numărul a crescut treptat în întreaga Uniune Europeană. Acestea sunt cifrele pe care le avem și le-am inclus și în raportul TISAT. 2014, 444 de persoane condamnate, 2016, 415 și 2016, 518. În 2016 am avut condamnări, în special în ceea ce privește combaterea teroriștilor jihadiști în 17 state membre. Și am constatat că rata condamnărilor a fost foarte ridicată. 89% din cazuri au dus la condamnări, 11% au fost achitați. Asta ne arată că am fost destul de buni la colectarea de probe, corecte, admisibile, conform normelor în vigoare. Acele cazuri au dus la condamnări cu închisoarea, pedepse cu monitorizarea, tratament în uh, instituții mentale, precum și ordine de restricție. <clears throat> și pedepsa medie cu închisoarea în statele medie a fost de 5 ani. Astea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință chiar la început. În ceea ce privește colectarea de probe, am constatat că în reuniunea de anul trecut cu procurorii speciali, accentul s-a pus pe dovezi colectate uh, pe baza informațiilor strategice, dar pot fi acestea folosite ca uh, probe în instanță? E unul din, una dintre întrebările cu care ne-am luptat cu colegii noștri și răspunsul este că există foarte multe posibilități. Există țări în care informațiile acestea nu pot fi folosite ca probă în instanță, există însă țări în care ele pot fi utilizate ca bază pentru a lansa o anchetă penală și apoi pot fi folosite și ca probă dacă sunt susținute de alte forme de, de probe sub alte forme. Există cazuri în care au fost create legi pentru a reglementa legătura dintre procuror și serviciile de informații și se spune exact în ce fel aceste informații trebuie să fie transmise procurorilor. De exemplu, incluse într-un raport care să poată fi folosit apoi pe durata procedurilor în instanță. Există cazuri în care ofițerii de informații acționează ca experți pe durata procedurilor. Deci există posibilități. Noi recomandăm să existe o consolidare a autorităților, în special în fazele incipiente și atunci când informațiile vin din partea statelor terțe și trebuie să acționăm pe baza asistenței reciproce. Probele trebuie colectate în conformitate cu normele în vigoare, trebuie să fie concrete, admisibile și atunci Eurojustul poate să joace un rol important. Un alt punct de care ne-am ocupat este cel legat de deradicalizare. Știți că în 2015, la o reuniune organizată de comisara Iurova, Ministrii Justiției au hotărât că Eurojustul are un rol specific pentru a cartografia toate măsurile lansate de statele membre în domeniul de radicalizării. Și acolo am constatat că există foarte multe posibilități, începând cu primele etape ale procesului de radicalizare, după care de la primele momente când oamenii își manifestă dorința de a pleca din UE către zonele de conflict și posibilitatea de a identifica și semne de radicalizare la întoarcerea lor din zonele de război. Înainte să se intre în faza de re prelucrare, există posibilitatea de a avea servicii la nivel comunitar, proceduri multidisciplinare, colaborarea, lucrarea cu diferite discipline la nivel educațional, școli, familii, cluburi sportive, instituții sanitare. Toate aceste elemente au fost reunite pentru a reduce riscul și asta încă de la primele semne ale radicalizării. Odată ce intrăm în a doua etapă și există semnele intenției de a comite acte penale sau teroriste, încă mai există posibilitatea de a avea grijă de persoana respectivă în afara atmosferei represive. Odată ce te întorci înapoi în UE, poți să fii clasificat pe baza unei evaluări a riscului și gradului de pericol. În plus, în ceea ce privește jurisprudența, urmărim procedurile în instanță și am constatat că e posibil să se facă o evaluare pre-risc, care este cea mai bună abordare pentru aceste persoane înainte de a-i trimite în închisoare, pentru că nu toată lumea trebuie să ajungă acolo. Și chiar dacă ajung, știm cu toții că uh, închisorile sunt văzute ca niște incubatoare de radicalizare și am văzut că măsurile inițiale de a grupa toate persoanele pentru uh, activități de terorism, deci de a încurpa toate aceste persoane împreună, au fost abandonate, persoanele au fost uh, risipite în închisori pentru a nu stimula radicalizarea. Există țări care au aplicat procedura represiunii pure, odată, considerat, odată ce ești considerat a fi un terorist care s-a întors din uh, zonele de luptă fără mile ajunge în închisoare, în alte țări există alte reguli. E prea devreme să facem un studiu de impact pentru că nu știm ce va duce la o scădere semnificativă a acestor procese. Știu că Gilles de Kerkrovan și CTC împreună cu diferite servicii, inclusiv Eurojust, stabilesc o politică pentru luptătorii străini care se întorc din zonele de război și justiția penală joacă un rol important aici. De asemenea, am constatat legătura dintre terorism și toate celelalte probleme, așa cum am arătat în raport. În mod constant există dovezi pe baza administrației dintre cele două procese, când vorbim despre crimă organizată, trafic cu arme și explozibili, utilizarea de documente contrafăcute, traficul de persoane cu metale prețioase, migranți ilegali. Lista este una impresionantă și am văzut că există state membre care încep să aibă discuții cu privire la folosirea de tehnici de investigație speciale și instrumente speciale folosite pentru a combate genul acesta de infracțiuni. Uh, legislația a fost în centrul primului raport. Am susținut importanța unui temei juridic comun, complet. Avem o directivă datorită eforturilor făcute de dumneavoastră, de Parlament, din martie anul acesta, care reproduce rezoluția 2178 a Consiliului de Securitate 1. Asta este un lucru bun pentru că existau viduri de procedură, existau um, comportamente periculoase care nu erau sancționate de lege, deplasarea, finanțarea, sprijinirea acestor deplasări către zonele de luptă, de asemenea, nu erau avute în vedere și pedepsite în anumite țări. Continuăm în, să supraveghem jurisprudența și în continuare constatăm că există discrepanțe uh, în anumite țări, femeile care merg în zonele de conflict din Irak și din Siria pentru a găti, pentru a ajuta luptătorii, sunt pedepsite pentru faptul că sprijină activitățile grupurilor teroriste. În alte țări, nu. Doar faptul că ești o birea sau soție a unui luptător străin nu este sancționabil, dar există diferențe în ceea ce privește persoanele care uh, revin, uh, constatăm că acest număr nu este în creștere, din potrivă, există șanse tot mai mari să fie relocate în zonele de război, persoanele respective să treacă din Siria în Irak, în alte regiuni învecinate, dar am constatat și o nouă tendință femeile și copiii se întorc în Europa și au nevoie de atenție specială. Poliția privind uh, persoanele care revin în Europa. E o politică în cadrul care am discutat cine, pentru a vedea cine este periculos, cine trebuie să fie monitorizat, intenția de terorism și capacitatea mm, reprezintă niște direcții de acțiune atunci când vrem să stabilim dacă o persoană este periculoasă sau nu. Doar pentru că ești femelă sau copil, uh, nu înseamnă că nu ești periculos. Dacă ai intenția de a comite acte teroriste, ai capacitatea și deci reprezinți un pericol Deci, indiferent dacă ești femeie sau copil, dacă ai fost implicat în activități teroriste, ești considerat a fi periculos. Pentru minori, însă, lucrurile sunt mult mai complexe. Minorii care mm, sunt returnați ca victime trebuie să fie mm, îngrijiți într-un cadru foarte bine organizat. Minorii care se întorc și devin niște mașini de ucis trebuie să devină și ei persoane îngrijite foarte special. Vorbim aici de sistemul pentru minori de justiție penală care, penală, care este organizat diferit în funcție de statul membru și credem că și asupra acestui lucru trebuie să ne aplicăm în viitor. Suntem vocea victimelor și trebuie să ne asigurăm că ea este auzită. Am avut o reuniune tactică anul acesta în care am discutat despre cum ne ocupăm de victime după atacuri teroriste pe scară largă ca ce am avut la Paris, Bruxelles, Berlin. Am încercat să identificăm cele mai bune practici și să le diseminăm către toate persoanele specializate. Reuniunile noastre de coordonare și ale echipelor de anchetă specială între Belgia și Franța, Belgia și Statele Unite după atacurile din Paris și Bruxelles, se desfășoară cu viteză mare, acționăm în ritm accelerat, asta este ideea centrală, dar în același timp există și preocupări la nivel bugetar și Comisia pentru Buget deja a acordat atenție acestui subiect în redactarea raport, proiectului de raport pe bugetul pe 2018 această problemă a fost deja formulată și încadrată și titlul ne spune agențiile din prima linie, ca Frontex și Europol, au primit, au personal și buget adecvat. Noi ne numărăm printre agențiile din prima linie, ne ocupăm de justiția penală și n-ai cum să te oprești la jumătatea drumului. Trebuie să finalizezi această activitate și cooperarea judiciară internațională sunt extrem de necesare. Stop uh, halfway. Uh, deci nu ne putem opri la jumătate. Uh, apreciem sprijinul pe care l-am primit în ultimul an. Uh, ar trebui să continuăm pentru că acum uh, situația devine într-adevăr cât se poate de critică. Dacă nu vom avea bugetul necesar pentru 2018 și personalul necesar, uh, tot ce am făcut, va trebui din tot ce am făcut până acum să facem reduceri, astfel încât să pierdem uh, în calitate și în cantitate în ceea ce privește securitatea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Coninsk. Aș dori acum să dau cuvântul uh, vorbitorilor în numele grupurilor politice. O văd pe Roberta Mețola, care dorește să intervină dar um, îi rog și pe ceilalți de la celelalte grupuri să indice dacă doresc să intervină. Mulțumesc, Ian, uh, mulțumesc uh, doamnei Conins pentru prezență și pentru prezentarea cuprinzătoare a activităților și, uh, Eurojust, precum și a nevoilor uh, acestei instituții. Uh, din partea grupului meu uh, politic, vă asigur că vom asculta cu atenție și vă vom susține o bună parte din uh, intervenția dumneavoastră s-a referit, înspre finalul ei, s-a referit la victime. Este crucial acest lucru. Uneori credem că nu numai Parlamentul uh, <coughs> European, cât și celelalte instituții nu dedică suficientă, aten- suficientă atenție victimelor uh, atacurilor uh, uh teroriste. Uh, și nu este vorba numai despre cei care au fost victimele unui atac, cât și familiile lor, precum și impactul socioeconomic. Ați, ref- ați vorbit despre modul diferit în care abordează uh, statele membre informațiile uh, pe care le primesc. Puteți să ne explicați puțin, uh, sunt diferențe enorme între uh, Uh, statele membre și care ar fi recomandările dumneavoastră pentru a ne asigura că informațiile primite sunt uh, mai bine tratate. Uneori vedem uh, la știri că existau informații, dar că s-au blocat undeva și că de exemplu, legătura între criminalitatea organizată și terorism nu este detectată și asta nu pentru că nu există informațiile, ci mai degrabă pentru că nu știm să le procesăm în momentul în care le primim. Are there any other speakers who would like to... Dorește cineva să intervină? Doamna Zipal. Mulțumesc, îmi cer scuze, am uh, venit cu întârziere, deci nu am uh, putut să urmăresc întreaga uh, prezentare a invitatei noastre de astăzi. Când vine vorba de așa numiții luptători străini, lucrăm foarte mult și legiferăm foarte mult uh, pentru a uh, vedea cum, cine, cum, cine sunt persoanele radicalizate, cum putem să le urmărim, cum putem să uh, urmărim când merg în state terțe și așa mai departe. Poate deja v-ați referit uh, la asta, dar uh, pe de altă parte, cei care comit actele teroriste sunt cetățenii europeni, toți până acum. Deci, din punctul meu de vedere, nu este suficient ca aceste persoane să fie supravegheate. Practic, să, îi urmă, să aflăm cine e radicalizat, să-i urmărim și să-i băgăm în închisoare după un atac. Nu ar trebui să lucrăm mai mult uh, pe partea de prevenție? Dacă știm că există persoane care încep să fie radicalizate, nu numai să fie în atenția mm, forțelor pol poliției, ci să cooperăm cu școli, cu uh, asistenți sociali și așa mai departe pentru a găsi căi de deradicalizare. Este ceva um, ce aveți în vedere și în ce măsură puteți coopera cu alte autorități, cu societatea civilă pentru a lua măsuri în acest sens. Mulțumesc, doamna Winberg, Eva Jolie apoi și Ana Gomes. Luăm aceste trei întrebări și îi vom da înapoi cuvântul doamnei Coninț apoi. Doamna Winberg. Eh, och tack för informationen som eh, du informerar oss om här. Eh, den... Mulțumesc. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați transmis. Prima mea întrebare se referă la următorul lucru. Câte persoane credeți că există în Uniunea Europeană care sunt în legătură directă cu organizații teroriste? Cam care ar fi ordinul de mărime? Ați vorbit de asemenea de uh, femei și copii care se întorc. Aveți uh, cifre? Cât, cât, a, cât, uh, cât de ridicate sunt ele și există ele de fapt? Apoi, în ceea ce privește limitarea radicalizării, este nevoie de resurse enorme. În Suedia vedem asta. Uh, avem mult prea puțini polițiști în uh, Suedia. Uh, v-ați gândit oarecum uh, pot fi supravegheate toate aceste persoane? Am spus mai devreme mm, și, și cu alte ocazii că trebuie să încercăm să facem în așa fel încât cei care se întorc uh, de pe urma unui sejur într-un stat uh, terț să fie uh, supravegheat, supravegheați și să, să, să știe unde sunt. Mulțumesc, Eva Jolie. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezență, doamnă Coninsk. Um, N-am, mi se pare că nu am primit suficiente informații. Mi-aș dori informații mai specifice. De exemplu, ne puteți spune care este procentajul de cetățeni europeni în uh, numărul total de luptători străini. Și apoi, când uh, folosiți uh, informații ce provin dintr-o anchetă, mm, dintr-o anchetă, într-o procedură, sau informațiile pe care le primiți uh, într-o anchetă, dacă sunt informații uh, secrete, clasificate și așa mai departe, cu cine sunt ele uh, partajate? Există un mecanism uh, astfel încât uh, un reprezentant al uh, persoanei suspectate sau acuzate să le vadă? și apoi veți publica raportul uh, final cu numele statelor membre? Mulțumim, Ana Gomes. Îmi pare rău. Uh, și eu, din cauza traficului, nu am reușit uh, să ascult tot ce ați spus. Însă n-aș vrea să ratez această oportunitate să vă rog să ne comunicați impresia dumneavoastră statele membre pun în aplicare programe pentru a promova deradicalizarea, de exemplu, în închisori și ținând cont de învățămintele uh, pe care le trageți dumneavoastră din munca dumneavoastră. Dar bine, nu este vorba numai de închisori, e vorba și de nivelul unei comunități. comunități. Vedem din ce în ce mai multe femei radicali, radicalizându-se. Și apoi noțiunea asta că trebuie opriți la frontieră e ridicolă. Este um, exact aceeași, um, um, același amestec între refugiați și teroriști, când de fapt refugiații fug de teroriști. Și problema este în societatea noastră, pentru că majoritatea teroriștilor sunt oamenii noștri radicalizați din, uh, polit, din cauza unor politici uh, care au dus la excluziune, precum austeritatea, printre altele. În orice caz, lucrăm la cincea directivă uh, pentru combaterea spălării banilor, ceea ce este și uh, ceva care uh, are foarte strânsă legătură cu combaterea uh, terorismului. Și statele membre nu, nu prea par să fi, înțeleg, să fi înțeles asta pentru că rezistă, opun uh, rezistență la aplicarea acestei directive. Aș vrea să vă întreb în ceea ce privește aplicarea directivei actuale privind spălarea banilor. Cum evoluează lucrurile? Auzim că uh, din ce în ce mai multe acte teroriste sunt low cost, dar pe de altă parte știm că există multă criminalitate organizată care uh, reușește să financeze atacuri mai mari. Care sunt uh, învățămintele principale pe care le putem avea noi în considerare, de care putem noi ține cont când lucrăm la următoarea directivă prin spălarea banilor. Am văzut și că doamna Intfeld și domnul Batan doresc să intervină. Vă rog să vă restricționați la un minut, pentru că altfel nu vom putea obține răspunsuri. Domnul Batan. Um, Mulțumesc. Folosim uh, această Uh, formulare luptători, ca și când ar fi ceva boxeri, uh, dar nu, sunt uh, jihadiști. E bine să îți înțelegi dușmanul înainte să-l combați. Vorbiți despre combaterea cauzelor, dar ce-ar fi să combatem și efectele de bază? Efectele uh, sunt că vin fonduri din afară, din Arabia Saudită și nu numai, uh, Uh, și care finanțează moschei uh, vahabiste um, radicale în Europa. Nu am cifrele exacte, dar mă întreb dacă, ați, dacă aveți noastră um, cifre referitor la uh, finanțarea acestor extremiști și a predicatorilor și moscheilor lor nu ar trebui să existe politici la nivel european pentru a opri finanțarea moscheilor din exterior, astfel încât orice fel de fonduri să vină din intern, de la comunitatea locală? Mulțumesc, doamnă Infeld. Da, m-a frapat ceva ce a spus doamna Gomez în ceea ce privește directiva împotriva spălării banilor mă întrebam, știm, de exemplu, că guvernul maghiar a adoptat o lege privind ONG-urile, care se bazează pe directiva uh, împotriva spălării banilor, dar are ca scop clar uh, hărțuirea ONG-urilor. Știm că există probleme cu statul de drept în Polonia. Mă întreb ce impact are acest uh, lucru asupra muncii dumneavoastră, încrederea în sistemul judiciar uh, din uh, statele membre și modul în care aplică legile europene. Okay. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Au fost uh, multe întrebări. Știu că este imposibil în două minute, deci uh, folosiți timpul necesar pentru a răspunde. Vă rog, doamnă Coninț. Au fost uh, toate întrebări foarte relevante, pentru că um, s-au identificat și alte elemente importante. Luptătorii străini, uh, jihadismul, uh, sunt un subiect cât se poate de complex, care nu are un răspuns simplu cu cât uh, se identifică mai multe cazuri și se încearcă aducerea lor în justiție, cu atât uh, răiesc cât mai multe fațete. Iar uh, luptătorii străini nu sunt singura problemă. Vedem uh, că în ultimele atacuri teroriștii nici măcar nu au părăsit vreodată Uniunea Europeană. Vorbim despre celule mici uneori interconectate, dar nu neapărat, poate că au numai niște contacte va, vagi cu luptătorii din zonele de conflict. Vedem de asemenea că utilizarea internetului și a rețelelor uh, sociale uh, este uh, masivă pentru formare. Um, și, de asemenea, um, se obține finanțare prin aceste foruri. Activită aceste activități uh, nu, nu reies întotdeauna, nu ies întotdeauna la lumină pentru că se folosește uh, se folosește anonimizarea, criptarea, dark web, darknetul um, și așa mai departe. Deci captăm o parte din aceste activități, dar probabil că ne scapă mult. Dacă vedem uh, Vedem, deci, finanțare uh, care se obține, suspectăm că se folosesc monede precum uh, Bitcoin, însă uh, prin astfel de căi este foarte greu să descoperim fluxurile. Este clar că nu găsim răspunsul la toate problemele. Tocmai de aceea E important să facem un fel de cartografiere a luptătorilor radicalizați. Este foarte interesantă uh, rezoluția ONU 23-22 și se uh, vorbește tocmai despre acest luptător, uh, să spun așa, înrăit. Pentru aceștia există o singură cale. Pentru ceilalți există poate o cale mai bună pentru a, și anume de a începe uh, prevenția Uh, deradicalizarea, reabilitarea uh, și așa mai departe. Însă nu există o soluție potrivită um, uh, pentru toate problemele. Nici măcar nu cunoaștem toate problemele. Evenimentele de săptămâna trecută cu trei atacuri în trei zile, în trei capitale, din partea unor persoane care nu au fost niciodată um, în, um, în vizorul autorităților, Um, e foarte dificil. Um, sunt persoane care uh, scapă radarelor. Uh, apoi cifre. Nu avem cifre. În 2012 aveam 10 de luptători străini, iar cifrele au crescut în mod uh, regulat. Vorbim despre aproximativ 5.000 de persoane care, fac, care călătoresc dus întors. Ar putea fi un număr mare de persoane care se întorc. Și cred, sincer, că nu cifrele sunt importante. Ce este important este că se întorc uh, una, două, trei persoane în Uniunea Europeană cu intenție și capacitate. Și este suficient um, ca să se creeze haos. Și să nu ne uh, concentrăm numai pe um, Um, cei care călătoresc uh, în aceste țări, pentru că avem cei care uh, trăiesc în UE, uh, n-au părăsit-o niciodată, lupi singuratici, chiar dacă nu-mi place acest concept. Doamne Mețola, pentru noi informa, obținerea de informații și aplicarea legii merg mână în mână dar lucrurile sunt uh, complexe. Uh, informațiile obținute uh, prin intermediul serviciilor militare sunt greu de um, um, folosit în procedurile noastre civile, de exemplu. Deci, iarăși, este important să vedem cum putem, și asta încercăm să facem, să vedem cum putem obține probe de pe câmpul de luptă. Discutăm cu ONG-uri, cu uh, Uh, Curtea Internațională, uh, Curtea Penală Internațională, uh, cu cei care lucrează în domeniul crimelor împotriva umanității, pentru că probele sunt esențiale. Lucrăm cu state terțe, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, um, pentru a obține probe din Siria, Libia, Irak. Nu este cel mai ușor lucru. Trebuie să Uh, obții încredere și asta încercăm să facem, să creăm rețele de puncte de uh, contact, uh, invităm delegația tunisiană la Eurojust, um, statele arabe, facem, deci, apel la cooperare transfrontalieră. După cum spuneam de la bun început, există diferite tipuri de abordări în statele membre. Recomandarea noastră este vă rog, uh, includeți uh, autoritățile judiciare și deci uh, Eurojust într-o etapă cât mai timpurie, astfel încât noi să putem vedea cum se pot folosi în procedurile penale probele obținute chiar și prin surse militare.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 Euh, ne pourra pas être euh, euh, distribué euh, à, un, à un niveau euh, euh, public. Euh, le, le rapport a été. Euh, nu poate fi uh, făcut uh, disponibil uh, uh publicului larg. Doar uh, rezumatul raportului pe care l-ați primit de altfel este disponibil și nu avem de gând să uh, facem public un astfel de raport uh, cu acces restrâns. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că am obținut uh, informații și detalii în urma unei relații uh, confidențiale pe care am avut-o cu cei care anchetează în acest domeniu. Am obținut detalii referitoare de uh, modus operandi și aspecte juridice importante ale anchetei și dacă facem publice aceste detalii, aceste informații, e clar că putem afecta în mod negativ viitoarele proceduri sau anchete. Deci uh, nu dorim să facem public acest raport, pentru că altfel uh, riscăm să pierdem încrederea colegilor noștri. Acum, încrederea în statele membre. Într-adevăr, este necesară pentru că lucrăm în permanență cu statele membre. Trebuie să întărim însă și încrederea pe care o avem uh, față de partenerii noștri din afara UE. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, dar, uh, uh, bineînțeles, putem reveni la diverse comentarii sau întrebări pe care le aveți și putem oferi răspunsuri și în scris, bineînțeles. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult și, uh, bineînțeles, am să dau curs ultimului comentariu pe care l-ați făcut dumneavoastră Ah, e bine ca membrii să aibă acces la acest uh, raport, chiar dacă el este de acces restrâns, este confidențial. Ar fi bine ca membrii să aibă acces uh, la cererea expresă a lor la raportul complet, nu doar la un rezumat al acestuia și uh, au fost uh, puse și mai multe întrebări, de exemplu din partea doamnei Wimberg, uh, legată de numărul total de luptători uh, teroriști străini sau numărul de cetățeni europeni care sunt implicați, cum spunea doamna Jolie, și ar fi interesant de avut niște răspunsuri pe aceste teme și să avem o comunicare mai bună cu secretariatul Comisiei Libe, pentru ca membrii comisiei noastre să fie informați pe deplin și să aibă acces la aceste răspunsuri detaliate. Înțeleg că nu puteți răspunde acum uh, într-o dezba- sau într-o dezbatere publică la toate aceste întrebări în detaliu, dar uh, e bine să menținem această relație strânsă pentru ca uh, colegii noștri să obțină toate informațiile necesare. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, vă mulțumesc pentru dezbaterea interesantă și îmi pare rău că au fost câteva probleme la început, oricum mă bucur că ați reușit să ajungeți până la urmă. Vă mulțumesc, dar într-adevăr n-am fost singura care a avut probleme cu traficul azi dimineață. Vă mulțumesc și o zi plăcută. Okay, dear colleagues, we will have to... Dragi colegi, trecem mai departe imediat la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o prezentare din partea Comisiei proiectul de directivă privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. Aceasta a fost prezentată în decembrie 2016 și se bazează pe uh, Convenția asupra uh, spălării de bani și a finanțării terorismului a Consiliului Europei din 2005, care n-a fost încă ratificată de toate statele membre. De asemenea, recomandările făcute de grupul de acțiune financiară, nici aici nu toate statele membre uh, sunt parte la acest grup. Și este vorba de o directivă care uh, depășește limitele actuale în ceea ce privește numărul de uh, delicte, în ceea ce privește spălarea de bani, uh, decuplarea între spălarea de bani și condamnarea pentru activitate criminală, care generează uh, diverse bunuri, indiferent de principiul extrateritorialității. Consiliul a adoptat abordarea generală pe 8 iunie 2017 și am să dau cuvântul în primul rând Comisiei pentru a prezenta succint această propunere, după care va urma raportorul și, bineînțeles, raportorii din umbră din partea grupurilor politice, după care vor interveni și membrii numele lor individual în primul rând, uh, Comisia, după cum spuneam la început, pentru a prezenta acest proiect de directivă. Vă rog. You, you have to put your microphone perhaps a bit closer or... Trebuie să vă apropiați un pic mai mult de microfon sau poate să utilizați altul pentru că acesta nu merge. Dacă vreți, puteți să schimbați locul. Se pare că e cea mai bună uh, soluție. I hope this work now. Excellent. Thank you. Mulțumesc, domnule Albrecht, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această primă oportunitate formală de a vă prezenta această propunere din partea Comisiei. O propunere care în Planul nostru reprezintă o propunere importantă ca și răspuns din partea UE pentru a pune capăt finanțării terorismului, anunțând și planul de acțiune pentru a um, planul de acțiune adoptat anul trecut pentru a lupta împotriva finanțării terorismului. E vorba aici de uh, cadrul preventiv pe care îl revizuiți la momentul actual, un cadru care stabilește regulile de raportare în ceea ce privește tranzacțiile suspicioase în vederea creșterii transparenței asupra tranzacțiilor financiare. Propunerea pe care o prezentăm formal astăzi se referă la răspunsul în materie de drept penal față de spălarea de bani, obiectivul fiind acela de a întări uh, cadrul penal existent la nivelul UE pentru spălarea de bani, incluzând uh, reguli minime de definire a delictelor din acest domeniu și pentru o armonizare a sancțiunilor existente. Obiectivul este acela de creștere a tra- cooperării transfrontaliere și de a pune capăt uh, activităților teroriste, obiectivul final fiind, bineînțeles, acela de a crește securitatea internă și a cetățenilor noștri. Spălarea de bani permite organizațiilor uh, criminale să aibă beneficii de pe urma activităților ilegale și să-și mențină operațiunile. Aceasta aduce o contribuție puternică la lupta împotriva uh, terorismului, împotriva criminalității organizate, așa cum am auzit de la președintele Eurojust chiar mai devreme. Națiunile Unite uh, consideră că veniturile totale Uh, care decur din săvârșirea de infracțiuni ar fi de 2100 de miliarde de dolari americani, ceea ce reprezintă cam 3,6% din PIB-ul global. În ceea ce privește valoarea la nivelul UE, uh, sumele care sunt generate prin activități uh, infracționale sunt în jur de 110 miliarde anual, ceea ce reprezintă 1% din PIB-ul UE pentru ca uh, infractorii să beneficieze pe deplin uh, de pe urma acestor activități ilegale, trebuie, bineînțeles, să spele acești bani. Cadrul actual uh, împotriva spălării de bani la nivelul UE nu ni se pare nici uh, coerent, nici global pentru a fi cu adevărat eficient. Toate statele membre, într-adevăr, sancționează această activitate a spălării de bani, însă există în continuare diferențe legale uh, esențiale între uh, sistemele statelor membre. Aceasta creează obstacole, um, obstacolizând practic cooperarea polițenească și judiciară la nivel transfrontalier. Aceste diferențe în cadrul legal sunt uh, abuzate de uh, teroriști uh, și de infractori, așa cum s-a spus mai devreme. De aceea, directiva dorește să înlăture toate aceste obstacole, stabilind niște definiții comune în ceea ce privește spălarea de bani la nivelul UE și implementează, așa cum spunea și președintele, niște obligații internaționale în ceea ce privește sancționarea spălării de bani, care sunt acum uh, valabile la nivelul uh, grupului uh, de acțiune financiară OCDE și a Consiliului Europei. Propunerea practic depășește aceste cerințe, stabilește un nivel minim pentru sancțiunile maxime pentru sancționarea spălării de bani. Acest concept este utilizat pentru cazul în care uh, persoana însăși uh, care spală acești bani a săvârșit și delictul care generează acele venituri. Experții ne spun că uh, majoritatea persoanelor fac această autospălare de bani și de aceea noi, Comisia, considerăm că este important să poată fi sancționată. Am auzit și despre aceste aceste predicate offenses, e vorba de veniturile care sunt obținute pentru spălarea de bani și aici există diferențe mari între statele membre la nivelul cadrului uh, legal. În unele state membre se acoperă toate infracțiunile, în altele doar anumite infracțiuni grave. La nivel internațional uh, există obligația pentru țări să se acopere cel puțin 21 de categorii de infracțiuni, de la traficul cu persoane umane până la fraudă, criminalitate organizată și terorism. Comisia uh, propune uh, această listă minimă, însă merge mai departe, adăugând și criminalitatea cibernetică, o categorie suplimentară aceasta reprezentând o amenințare la drepturile fundamentale ale cetățenilor, o amenințare la adresa economiei și la dezvoltarea cu succes a pieții unice digitale. Chiar în ultimele săptămâni am văzut foarte clar acest lucru și care este impactul criminalității cibernetice față de uh, interesele cetățenilor și ale economiei. Deci, domnule președinte, în încheiere pot să spun că trebuie să acoperim aceste lacune identificate și a, uh, valorăm faptul că Consiliul și-a dat seama că e nevoie urgentă de acțiune și să ajungă la o poziție comună, ceea ce s-a întâmplat luna aceasta Comisia salută deschiderea dezbaterii la Parlament și sperăm să ajungeți la o poziție cât mai repede cu putință pentru a începe dialogul interinstituțional și sperăm să încheiem lucrările până la sfârșitul anului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul raportorilor, domnului Corau. Giustamente, come... Mulțumesc, domnule președinte. Exact cum ne spunea și reprezentantul comisiei, activitățile acestor organiz... organizații generează profituri, profituri care pot fi folosite prin intermediul introducerii banilor în economia legală cu consecințele aferente. Vorbim despre cifre enorme și despre un cadru normativ destul de diferit, prin urmare e nevoie să venim cu răspunsuri, mai ales la nivelul dreptului penal, unde trebuie să armonizăm lucrurile. Iată, deci, un subiect foarte important pe care trebuie să încercăm să găsim cel mai bun răspuns posibil. Am câteva observații de făcut din punct de vedere procedural dar și pe fond. În ceea ce privește procedura, pornim de la faptul că propunerea comisiei, după părerea noastră, e bună. S-a făcut o treabă bună, deci avem o bună bază de plecare. Fără îndoială, am avut o problemă de comunicare și de transmitere a informațiilor. A fost transmis un studiu care a fost comandat doar săptămâna trecută un studiu intern pe care nu putem să-l prezentăm experților naționali. Și poate că ar fi fost mai bine să folosim un alt instrument, cum ar fi fost studiul de impact. Având în vedere însă că acum ne grăbim, lucru cu care nu sunt de acord, nu putem face asta și ne mulțumim cu studiul pe care îl avem și o să încercăm să facem cea mai bună treabă posibilă la nivelul Parlamentului. În ceea ce privește chestiunea pe fond, există argumente care, după părerea noastră, trebuie duse mai departe. O să folosim în acest sens reuniunile pentru a audia experți. O să facem asta cât mai repede posibil. Uh, în ceea ce privește definiția de reciclare a banilor, care a fost menționată aici și pe care vrem să avem uh, o claritate maximă, apoi Uh, criminalitatea cibernetică și din realitatea virtuală sunt alte elemente care trebuie studiate pentru a fi înțelese și la fel și uh, infracțiunile presupuse care trebuie să fie avute în vedere în directivă. Se vorbește apoi despre cazuri grave și despre armonizarea sancțiunilor în aceste cazuri. Acestea sunt elemente pe care o să încercăm să aprofundăm pentru a obține informațiile necesare. Acestea fiind spuse, haideți să încercăm să facem tot ce ne stă în putere. O să ne coordonăm bine cu raportorii din umbră și o să facem o treabă foarte bună. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc! Există alt raportor din umbră care vorbesc, să doresc să intervină? Monica Holmeier pentru început. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului nostru. Cred că propunerea uh, din partea Comisiei um, se încadrează în același uh, cadru, termenele, uh, termenii sunt cam aceiași, conceptele, însă uh, uneori nu e așa de ușor această autospălare de bani, trebuie să vedem ce înseamnă și cum funcționează, cum este tratată în diferitele state membre. O expertiză de la Eurojust, mi se pare pozitiv că este prevăzut acest lucru. Cred că Trebuie să combatem această problemă și doamna Ana Gomez a vorbit despre asta ieri, și anume că se ajunge la nepenalizarea spălării banilor pentru că uh, nu, a, uh, nu s-a uh, condamnat infracțiunea inițială în statul membru de origine iar uh, ajutorul reciproc între statele membre este cam deficitar. Și cum avem toate astea și în domeniul uh, cibernetic, uh, totul devine și mai complicat. Bineînțeles că trebuie să includem și domeniul cibernetic. Două trei imi se întâmplă pe internet. Ultimul caz în Germania a fost de 12 miliarde. Deci au obținut bani cu care au făcut noi infracțiuni. 12 persoane pagubă de 12 miliarde. Este uh, un ordin de mărime greu de închipuit. Uh, deci, uh, la un moment dat au fost uh, oameni care uh, au uh, luat dintr-o bancă centrală 81 de milioane, i-au spălat și i-au folosit. Uh, deci, uh, cu această directivă încercăm un fel de armonizare și uh, trebuie să o impunem, care să facă în așa fel încât dacă în statele membre Deci să se facă în așa fel încât dacă să nu se mai poată profita de asta, de faptul că uh, o faptă nu este penală într-un stat și deci spălarea banilor de pe urma acestei fapte uh, Uh, nu poate duce la o condamnare într-un alt uh, stat, e bine să închidem aceste lacune. Uh, din acest punct de vedere vom încerca să facem progrese. Calendarul propus de raportor este unul foarte pozitiv. Îi mulțumesc. Very much. Mulțumesc, Ana Gomes, acum. Vorbim despre un document foarte important și încercarea armonizării sancțiunilor penale pentru spălarea de bani la nivelul tuturor statelor membre este un efort laudabil. Pentru că ce vedem, nu doar în uh, activitatea noastră, pentru că lucrăm la a cincea directivă în domeniu, ci ceea ce vedem și de pe urma anchetelor pe care le efectuăm cu privire la documentele Panama, de exemplu, vedem că există foarte multe lucruri care trebuie să fie armonizate și infracționalizarea acestor uh, acte trebuie să se întâmple într-un mod convergent la nivel european. Asta este absolut esențial dacă vrem să avem o eficiență a combaterii acestor infracțiuni și a infracțiunilor conexe. Și sigur există și o dimensiune politică. Ieri am plecat în jurul orei 9, ca mulți alți colegi, după șase ore de lucru la cincea directivă privind combaterea spălării de bani. Probabil următoarea președinție se va ocupa de asta, pentru că statele membre, timp de trei ore, s-au opus. Trei ore am așteptat ca statele membre să fie consultate cu privire la o propunere făcută de comisie care ar putea fi acceptată de Parlament cu privire la trust, trusturi. Nu poți să pretinzi că lupt împotriva spălării de bani în timp ce lași uh, portițe de scăpare, cum ar fi asociații, fundații, aceste trusturi, uh, care nu sunt monitorizate în niciun fel datorită cerințelor de uh, proporționalitate, caracter privat și așa mai departe. Există state membre însă care au avut o altă poziție, pentru că acest sistem de combatere a spălării de bani actual se bazează pe ideea că entitățile care au obligația de a face acest lucru uh, vor raporta dacă constată că ceva este suspect. Uh, vor transmite uh, informații cu privire la tranzacții financiare suspecte către unitățile de informații financiare, dar cum am văzut și din Panama Papers, problema este că aceste instituții nu-și fac treaba nu respectă cerințele și majoritatea entităților responsabile cu supravegherea nici ele nu-și fac treaba. Și cele care fac asta sunt băncile și instituțiile financiare. Să ne gândim la avocați, la contabili, la consultanți, agenții imobiliari. Nimeni nu Uh, se consideră a fi uh, dator să dea informații. Și, într-adevăr, acesta este un domeniu foarte dificil de acțiune și nici autoritățile de supraveghere, băncile centrale, autoritățile de reglementare și așa mai departe nu, nu fac ce ar trebui să facă. Deci este așa de dificil. Și legătura cu paradisurile fiscale este evidentă pentru că acolo ajung banii în aceste paradisuri, după care revin, sunt investiți în uh, proprietăți imobiliare, în economia reală, așa merg lucrurile. Apoi avem infracțiunile conexe, ajutătoare. Există o serie de noțiuni, există o serie de explicații pentru acest concept și pentru implicațiile aferente. În Portugalia, țara mea, de curând, Curtea de Apel a, s-a pronunțat cu privire la hotărârea unui tribunal de primă instanță, care spunea că nu s-a putut efectua o anchetă privind spălarea de bani cu privire la vicepreședintele Angolei, pentru că infracțiunea de unde a pornit totul, corupția, nu s-a întâmplat în Portugalia, ci în Angola. Deși existau dovezi că banii au fost spălați în Portugalia, infracțiunea respectivă n-a putut fi urmărit în instanță în Portugalia și atunci s-a oprit. Deci, în ciuda acestei infracțiuni de la care s-a pornit în Angola, Portugalia ar fi trebuit să investigheze uh, cazul de spălare de bani. Apoi, infracțiunile cibernetice. Majoritatea acestor lucruri um, au legătură, chiar dacă nu, nu ne dăm seama. Bitcoin, banii virtuali, mm, fintech, Tehnologia financiară. Toate aceste instrumente au legătură cu criminalitatea cibernetică și avem nevoie de contribuția experților. În ceea ce privește sancțiunile, tot prin uh, anchetele din documentele Panama am aflat că cele mai dure sancțiuni împotriva celor care spală bani, dincolo de um, înghețarea activelor și așa mai departe, este confiscarea activelor. Aici trebuie să lucrăm. Și încheiere aș spune că Trebuie să avem audieri cu Eurojust, cu Europol, cu unitățile financiare, de informații financiare, pentru a ști cu ce probleme se confruntă, astfel încât această directivă esențială să fie una încărcată de sens. Mulțumesc! Mulțumesc. La următoarea intervenție ar fi bine să fiți un pic mai conciși, pentru că dacă nu o să ne încurcăm foarte mult cu agenda. Acum, următorul raportor din umbră, domnul Iejec. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu această propunere, care, așa cum s-a spus deja, este partea unui cadru mai larg. Ana tocmai ne-a descris dialogul, care n-a mers prea bine, privind această directivă împotriva spălării de bani. Ca de regulă, ca de obicei, Parlamentul a cerut o mai mare transparență și Consiliul a apăsat pe frâne. De asemenea, ne-a spus și că avem uh, un an deja de activitate a Comisiei Panama Papers, unde apare problema aceasta spălării de bani cu un caracter transfrontalier. Este bine să adăugăm și altceva, și anume încercarea de a elimina diferențele din cadrele juridice ale statelor membre, în încercarea de a le armoniza. Domnul președinte ne-a spus că în Consiliu deja s-a abordat abordarea generală și raportorul a spus că propunerea Comisiei este un bun punct de pornire sunt de acord cu acest punct de vedere și dat fiindcă propunerea nu e chiar așa de lungă, eu cred că am putea trece destul de repede prin ea. Sigur că nu o subestimez, însă cred că am putea acționa rapid pentru a ne eficientiza activitatea și pentru a ajunge la o poziție finală cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumim! Eva Jolie acum după care doamna Cinici și vom încheia punctul. Eva Jolie. Mulțumesc, domnule președinte. Situația este una extraordinară, căci statele membre sunt membre GAFI în același timp și comunitatea internațională luptă de 30 de ani împotriva spălării de bani cu evaluări regulate. Prin urmare, știm care sunt punctele slabe și deja a trecut momentul la care Uniunea Europeană ar trebui să aibă această directivă obligatorie. Problema de nerezolvat până acum este că în multe țări frauda fiscală nu era considerată a fi o infracțiune adiacentă și asta era un neajuns. ceea ce înseamnă că sancțiunile trebuie să fie armonizate la nivelul statelor membre pentru aceste infracțiuni conexe, infracțiuni de spălare de bani și este foarte important ca și a spălare de bani să fie sancționată. Deci e o propunere de care sunt mulțumită și mă bucur că pot contribui. Thank you and, uh, Madam Mulțumesc, doamna Cicilici. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorilor, raportorilor din umbră pentru munca pe o directivă așa de importantă și atât de așteptată, aș spune, pentru că dincolo de uh, directivele antispolare de bani pe care le aveam până acum, aveam nevoie de o directivă care să uniformizeze la nivel penal toate dispozițiile pentru a combate genul acesta de infracțiuni. Trebuie să existe niște dispoziții clare, univoce, obligatorii pentru statele membre, deci fără îndoială vorbim despre o directivă importantă. De asemenea, e important să fie foarte scurt definită, fără însă să renunțăm la aprofundarea anumitor puncte. E foarte important și trebuie să aprofundăm și să clarificăm și introducerea dispoziției privind autospălarea de bani. Acesta a permis, în țara mea, de exemplu, să obținem rezultate importante în combaterea criminalității organizate. Pentru că știm că în spatele acestor infracțiuni se ascund adesea adevărate organizații uh, criminale. Deci autospălarea de bani este, sau autoreciclarea este o infracțiune pe care trebuie să existe abordări uniforme la nivel penal în toate statele membre. Antevorbitorii mei au subliniat importanța cooperării și coordonării în activitățile de anchetă, activitățile polițiene și judiciare. De asemenea, important, pentru că dacă nu riscăm să ajungem prea târziu la ce ne propunem, deci de asemenea importantă este atenția acordată infracționalității cibernetice din perspectiva infracțiunilor financiare, pentru că știm că astăzi aceste infracțiuni financiare se efectuează prin intermediul rețelelor de internet din ce în ce mai mult. Mai există două aspecte pe care aș vrea să, uh, la care aș vrea să mă refer foarte repede. După părerea mea, cred că trebuie, pentru că deocamdată nu avem, trebuie să avem o definiție comună pentru organizațiile criminale, pentru că aceste infracțiuni uh, cum am spus, sunt comise de adevărate organizații de tip um, criminal. Avem o decezie cadru 841 din 2008, Jai, care însă n-a clarificat prea mult lucrurile, ba din potrivă, a lăsat în urma sa mari confuzii, pentru că statele membre nu au transpus definițiile pe care le conțineau sau dacă au transpus, au făcut-o în mod diferențiat. Cred că de asemenea trebuie să ajungem la un cadru comun pentru conceptul de organizații criminale și apoi aceste lucruri să fie obligatorii, pentru că toate directivele care conțin norme penale se bazează pe aceste definiții. Și un ultim aspect, pentru că știu că ne-ați rugat să fim conciși, un ultim aspect, deci articolul 10 din propunerea inițială a Comisiei, nu aduce, după părerea mea, o listă, o listă și minimă uh, a instrumentelor de anchetă comună pe acest gen de infracțiuni. Eu cred că este foarte important, pentru că vorbim despre organizații de tip criminal care gestionează genul acesta de activități și poate ar fi bine să introducem și asta în directivă. Pentru că sunt uh, instrumente de anchetă diverse, interceptări telefonice, de exemplu, care nu sunt folosite în toate statele. Cred, prin urmare, că ar trebui să discutăm despre asta pentru a îmbunătăți textul. Dar, încă o dată, vreau să mulțumesc colegilor care se ocupă de acest text, pentru că textul este chiar important și necesar. Mulțumesc! Mulțumim! Raportorul, dacă dorește să intervină, poate să ne dea și niște informații cu privire la calendarul pentru acest document. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am hotărât ieri să scurtăm un pic calendarul inițial pentru acest document. Prin urmare, Primul proiect de text îl vom avea la finele lui septembrie. O să ne întâlnim în septembrie cu experții și acesta ar trebui să fie termenul pentru prezentarea amendamentelor la jumătatea lunii, lunii octombrie, astfel încât votul în comisie să poată avea loc până la finele lui octombrie și în noiembrie să încercăm să finalizăm acest proiect. Mulțumesc tuturor vorbitorilor, mulțumim și Comisiei pentru prezență. Trebuie să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea raportului anual 2016 de Ștefan Chesle, care este președintele Forumului Consultativ Frontex pe Drepturi Fundamentale și uh, Senior Policy and Advocacy Officer serviciul iezuit pentru refugiați. și ofițerul de legătură IGNUR la Frontex, în numele lui Sofia Nagiani, care este președintele Forumului Consultativ Frontex pe Drepturi Fundamentale. Așteptăm până când ni se alătură oaspeții noștri, aici, alături de mine, după care trecem la prezentare. Okay, dear colleagues, uh, for the next... Dragi colegi, la următorul punct de pe ordinea de zi am invitat două organizații um, care prezidează Forumul Consultativ pentru Drepturile Omului al Frontex pentru a prezenta raportul publicat uh, în mai. Um, îl salut pe domnul Kessler pentru Serviciul uh, de refugiați uh, iezuit uh, european și domnul uh, și um, reprezentanții UNHCR. Am să vă dau cuvântul pentru 10 minute, după care vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Vă dau cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru Uh, invitația adresată președinților forumului consultativ uh, și posi pentru posibilitatea de a discuta al patrulea raport al forumului consultativ pentru drepturile omului al uh, Frontex. Mi s-au acordat 10 minute pentru această prezentare. Știu că președintele e german, deci voi încerca să-mi respect uh, timpul alocat. Aș dori să menționez șase puncte din raport și să închei cu observație privind dezbaterea actuală, privind um, operațiunile de căutare și salvare pe mare. Con Forumul consultativ a participat la discuțiile privind implementarea regulamentului privind uh, paza um, de uh, frontieră și de coastă. Din păcate, majoritatea uh, recomandările noastre nu au fost preluate de către legiuitori. În acest context, forumul nostru a făcut o serie întreagă de recomandări către Frontex pentru crearea unui mecanism individual de plângeri la Frontex. În form, formula sa actuală, mecanismul este insuficient și nu permite um, remediile uh, necesare și conforme cu uh, bună administrație. Forumul consultativ a făcut apel ca regulile ce uh, se referă la această plân posibilitate de plângere să meargă dincolo de articolul 72 din regulament. Dorim să se ofere mai multe detalii privind rolurile actorilor implicați în procedură, să se specifice uh, timpul pentru procesarea plângerilor și să se prevadă posibilitatea unor plângeri anonime. Da? Și în plus, ca o mantră, forumul consultativ consideră că ar trebui să se aloce mai multe uh, mai mult personal și mai multe fonduri uh, oficiului pentru drepturile uh, omului. Spunem asta de la început, dar încă n-am obosit și o vom tot repeta. Ne-am dorit ca această comisie să sprijine uh, Frontex pentru a se asigura că aceste recomandări sunt pre sunt puse în aplicare. În al doilea rând, salutăm crearea unei um, um, unui grup um, de um, monitor, de monitorizare a returnărilor forțate. Um, acești, um, aceste persoane sau aceste organisme de monitorizare trebuie să fie independente și uh, do am dori ca toate operațiunile de returnare forțată să fie monitorizate. Ar trebui să uh, ne asigurăm, deci, că toate operațiunile de returnare forțată sunt monitorizate de foruri independente. Nu se întâmplă acest lucru în, mod, în acest moment. Apoi, cooperarea agenției cu state terțe mandatul uh, extins. E bine, aici este vorba de uh, Turcia. Turcia este un exemplu de cum, um, de ce probleme putem avea uh, cu um, cooperarea cu statele terțe. Un alt exemplu este cooperarea cu paza de coastă libiană. Uh, Forumul consultativ a lucrat la îmbunătățirea protecției copiilor în contextul activităților Frontex. Continuăm să sprijinim uh, Frontex uh, și conceptul de protecția copiilor. De asemenea, uh, am lansat, am lucrat Uh, pentru a oferi recomandări concrete Frontex pentru îmbunătățirea protecției uh, copiilor. Și discutăm și cu uh, um, Consiliul de Conducere, cât și cu personalul Frontex în acest sens. Apoi, revizuirea strategiei Frontex pentru drepturile fundamentale. Dorim să se introducă Um, să se incorporeze rezultatul uh, evaluării uh, forumului consultativ privind uh, chestiunile de gen. Obiectivul principal Uh, trebuie să fie ca strategia privind uh, drepturile omului să reflecte mandatul extins al agenției. Deci există un mandat extins, iar strategia privind drepturile omului trebuie să reflecte aceste noi puteri. Al șaselea punct pe care doresc să-l menționez este faptul că forumul consultativ a Uh, contribuit la elaborarea unor materiale uh, și cursuri de formare pentru Frontex. Aș dori să subliniez munca uh, investită în actualizarea curiculei de drepturile omului a Frontex. Aș dori să închei cu o observație personală referitoare la dezbaterea actuală privind operațiunile de căutare și salvare. Conform Națiunilor Unite, din 2000 mă, mă scuzați, 2005, 2005 refugiați și migranți au murit în Mediterană între 3 ianuarie și 23 iunie acestui an. Mai multe ONG-uri au um, creat operațiuni de salvare și căuta, de căutare și salvare pentru a evita alte morți. Însă, au existat citate ale unor uh, oficiali Frontex în mass media care uh, ar fi putut fi interpretate um, ca o acuzație de conspirație la adresa acestor ONG-uri, um, deci o uh, conspirație împreună cu um, Uh, traficanții de ființe umane. Am solicitat Frontex să clarifice aceste lucruri și ne bucurăm că au făcut acest lucru într-o situație către Parlamentul European. Pe bună dreptate au spus că vasele uh, ONG-urilor uh, um, fac ceea ce dreptul uh, internațional solicită oricărui vas să facă, să salveze viața persoanelor uh, care sunt în pericol. Dacă ONG-urile nu ar acționa, uh, și mai mulți migranți și refugiați ar muri. În acest context, aș dori să amintesc uh, acestei comisii că este nevoie urgentă de a se găsi căi uh, legale și sigure pentru uh, refugiați, pentru ca refugiații să vină în Europa, astfel încât ei să nu mai trebuiască să-și riște viața pe mare. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că dumneavoastră uh, faceți prezentarea și apoi colega noastră răspunde la întrebări. Bun, deci uh, acum putem să dăm uh, cuvântul uh, de, uh, deputaților pentru întrebări. Avem patru, cinci persoane înscrise la cuvânt. Doamna Gomez, doamna Spinelli, doamna Anderson, doamna Grisbeck și doamna Verja. Și acum doamna Intveld. Am uitat pe cineva? Domnul Căsta și doamna Chinici. Va trebui să ne restricționăm la aproximativ un membru pentru fiecare persoană. Îmi pare rău, dar suntem în întârziere. Vom avea și voturile. Um, deci vă rog să fiți uh, succinți și conciși. Începem cu doamna Gomez. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră și pentru recomandările dumneavoastră, pentru avertismentele dumneavoastră, pentru că um, uh, nu sunt uh, uh, preluate recomandările dumneavoastră și este inacceptabil, dar nu sunteți singuri, nici ale noastre nu sunt uh, preluate. Reprezentantul special al ONU în Libia a spus că politicile noastre au fost stabilite de miniștri de interne cu o perspectivă restrânsă, care văd migrația ca pe mare amenințare la adresa Europei, ceea ce explică de ce nu sunt uh, respectate aceste recomandări. Și el a subliniat că nu numai este uh, incredibil că Uniunea Europeană plătește pentru uh, tabere de detenție și sunt tabere de detenție în Libia, Uh, ci și că nimeni nu monitorizează ce se întâmplă acolo, uh, paza de coastă de acolo, uh, pur și simplu trag înspre um, vasele cu migranți, uneori au reușit să tragă și către vasele italiene. Este incredibil că vin oameni aici și ne vorbesc uh, cu aceeași atitudine despre un parteneriat UE-Africa. Um, deci, din aceeași perspectivă a miniștilor de interne vin și ne vorbesc despre asta. Este mai mult decât uh, ridicol. Este o ticăloșie. Mulțumesc, doamna Spinelli. Se prezidente. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comitetului Consultativ pentru Raport și am două întrebări. Una dintre ele are legătură cu cele spuse de colega care a intervenit înaintea mea cu privire la Cobler care a invitat Uniunea să nu pregătească baza de costă libiană, având în vedere având în vedere situația extrem de fragilă la nivelul instituțiilor din Libia. Și am o întrebare importantă aici. Consiliul European a hotărât să sprijine această formare a serviciilor libiene pe baza unui acord. Îmi imaginez că Frontexul nu se poate opune hotărârilor luate în Consiliu. Da, cred că avem totuși o mare problemă aici. Al doilea lucru care mă preocupă destul de mult este anunțul făcut ieri de guvernul italian cu privire la intențiile acestuia de a bloca în porturile din Italia vasele care nu sunt sub pavilion italian sau european, adică uh, navele ONG-urilor implicate în activități de căutare și salvare. Aceste nave ale ONG-urilor transmit mesaje cu privire la posibil naufragiați aproape în fiecare zi. Capacitatea lor este utilizată la maxim acum de ce? E la limita pentru că nu mai există operațiuni europene de amploare care să se desfășoare în regiune, operațiuni de căutare și salvare. Deci nu mai există această prezență a Europei față de anul trecut. Anul acesta nu mai există. Și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în acest sens, pentru că, după părerea mea, ne confruntăm cu amenințarea unei încărcări grave a dreptului mării și a drept Convenției ONU privind drepturile omului. Thank you, Ms. Spinelli. Mulțumim, doamna Spinelli. Doamna Anderson acum. To, uh, to thank you for, for the report. Aș dori să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și aș dori să îmi exprim revolta, mai ales față de cifra pe care ați menționat-o astăzi, 2005 persoane. Unii văd această cifră și poate se vor gândi că e odată în calendar, o statistică, și nu se vor gândi că sunt uh, bărbați, femei, băieți, fetițe care s-au înecat într-un cimitir plutitor, Mediterana. Aș dori să partajez revolta uh, exprimată de alți membri în această comisie. Este îngrijorător uh, faptul că raportul dumneavoastră a um, documentat încălcările drepturilor omului de către poliția de frontieră și de către poliție. Și acest lucru continuă să se întâmple în zone în care Frontex operează, mai ales în uh, regiunea Balcanilor ce fel de măsuri uh, se iau uh, pentru a preveni aceste încălcări ale drepturilor uh, fundamentale, dacă cunoașteți care exista? Um, aș, mm, încălcări ce au loc de-a lungul frontierei ungare și serbe, sârbe. Au existat, de asemenea, rapoarte alarmante uh, referitoare la poliția de frontieră libiană care trăgea în vase care salvau persoane de-a lungul coastei libiene. Și știți dacă s-au luat măsuri în acest sens? De asemenea, salut um, um, Um, exprimarea de către noastră uh, îngrijorărilor uh, față de uh, Turcia. Turcia nu este o țară sigură, în ciuda faptului că ieri la trialog s-au făcut referiri la uh, Agenția pentru Azil a UE. Mai ales Greciei se spune că trebuie să uh, ia, să adopte legislație referitoare la Turcia și să numească această țară o țară sigură uh, în contextul în care acest Parlament de multe ori și din nou și din nou a spus că Turcia nu este o țară sigură, având în vedere situația actuală din Turcia uh, referitoare la drepturile fundamentale. Cred că suntem cu toții de acord că Turcia nu este sigură nici măcar pentru proprii săi cetățeni, dar rămite pentru refugiați. Aș dori să reiterez poziția noastră că nu ar trebui să trimitem oameni înapoi acolo. Mai sunt atât de multe lucruri de spus, domnule președinte, dar timpul nu îmi permite. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a adresa aceste întrebări. Mulțumesc. Doar uh, aș vrea să vă spun că va trebui să reducem timpul pentru următorul uh, punct de pe ordinea de zi, dacă nu uh, sunteți uh, suficient de succinți. Încercați să vă rezumați la un minut, chiar dacă știu că sunt multe lucruri de spus. Doamna Grisbeck. Mulțumesc, Ian, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succintă, dar și egalitatea intervențiilor trebuie să fie un principiu. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui raport anual un raport foarte bun, conform regulamentului Frontex, este prevăzut uh, ca forumul consultativ uh, să aibă acces la toate informațiilor. Prima mea informa- uh, întrebare foarte rapidă este, aveți într-adevăr acces la toate aceste informații? Aveți acces la uh, toate locurile în care doriți să discutați cu refugiați sau aveți de-a face cu obstacole? Uh, pentru că în lumea de astăzi știrile false pot fi favorabile sau defavorabile, dar sunt uh, foarte importante și este cu atât mai importantă informația uh, corectă. De asemenea, vorbeați despre condițiile de viață ale refugiaților, uh, printre altele în Grecia. Unii dintre colegi au fost în misiune acolo în urmă cu câteva zile au observat unele ameliorări? Partajați această opinie? Sau uh, oare în anumite zone, de exemplu pe insule, uh, ați constatat uh, anumite elemente specifice? Apoi, aveți un program care se numește Vega Children, deci un program pentru copii Um, partajez um, um, cele exprimate de colegi uh, referitor la situația groaznică a miilor de copii care fac aceste călătorii. Puteți să ne dați mai multe detalii despre acest program? Mulțumesc! Doamna Verja, acum vă rog un minut pentru că sunteți deja a treia persoană care intervine din grupul dumneavoastră. d'appartenir à un pour qui... Îmi pare rău uh, că sunt partea unui grup uh, pentru care această temă este atât de îngrijorătoare. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului Kessler pentru prezența sa aici. Ne cunoaștem de mult timp și uh, îmi place foarte mult abordarea dânsului față de această temă. Am reținut aici două teme uh, pe care l-ați prezentat, uh, mecanismul de plângere și controlul returnărilor forțate. Mi se pare că aici aveți un rol deosebit de jucat, pentru că, până la urmă, e vorba de respectarea legislației europene. Am uh, uh salutat de asemenea și uh, ceea ce ați comentat uh, referitor la ONG-uri și declarații îngrijorătoare referitoare la Frontex uh, în acest uh, sens și mă bucur că până la urmă s-au uh, corijat aceste acuze. Sunt de acord cu uh, colegul meu în ceea ce privește Turcia și formarea bazei de coastă din Libia. Sunt îngrijorată apropo și de ce a spus doamna Grisbeck în legătură cu uh, consecințele acordului cu Turcia, pentru că se pare că există un număr din ce în ce mai mare de persoane vulnerabile care sunt blocate pe insulele grecești și vreau să știu dacă dețineți și dumneavoastră aceleași informații și cum considerați că se pot face progrese în acest domeniu. De asemenea, aș dori să revin asupra uh, situației îngrijorătoare la frontiera între Ungaria și Serbia. Din câte știu eu, președintele intervine, vă rog să terminați, dacă se poate, da, voi încheia aici. Vreau să fac referință la legătura între Frontex și autoritățile polițienești maghiare. Poate că în acest caz uh, Frontex uh, ar putea uh, să servească drept scust uh, acțiunilor violente ale poliției maghiare. Președintele întrerupe, doamna Cinici, vă rog. Velocissima. Eu voglio ringraziare rappresentanții del Consultive Forum di Frontex. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult reprezentanții Fortex, nu doar pentru raportul pe care ne-l prezintă, ci și pentru efortul de implicare uh, cotidiană în ceea ce privește consolidarea drepturilor omului în agențiile Frontex. Pentru că, de fiecare dată, respectarea demnității oamenilor trebuie să fie o prioritate. Doamna Spinelli s-a referit la strigătul de alarmă lansat de Italia, țara mea, care face în continuare eforturi maxime pentru a salva vieți omenești și pentru a primi acești oameni, în special minori. În acest sens, aș vrea să vă pun o întrebare. Ați vorbit despre nevoia unei formări pentru cei care acționează în Frontex. Acest lucru este valabil în special pentru minori și aș să știu, având în vedere detaliile solicitate, dacă considerați că există suficiente formări pentru cei care intră în contact direct cu minorii și în special cu cei mai vulnerabili, cu persoanele mai vulnerabile, minori, femei și alte categorii care deja au fost victimele abuzurilor și violențelor. Mulțumesc! Thank you very much. Next speaker is Madame Mulțumesc foarte mult și acum doamna Inveld. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Kessler, pentru prezentarea făcută. Deși sunt optimistă din natură, pot să vă spun că pur și simplu uh, sunt foarte îngrijorată și mi-e rău de tot ceea ce văd. Și mă îngrijorează faptul că guvernele statelor membre vorbesc despre drepturile omului, despre libertățile fundamentale, însă toate acestea doar pentru a împacheta o serie de politici care practic nu fac decât să încalce aceste drepturi democratice, pentru că realitatea este cu totul alta. Aș avea și o întrebare concretă. Deci, ziceam că am o întrebare concretă. Ați menționat uh, formarea pazei de coastă în Libia și statele membre spuneau, da, foarte bine, o să-i învățăm și pe ei despre drepturile omului. Dar poate că e o problemă cu mine, nu știu, dar eu sunt destul de sceptică pe această temă. Ați menționat-o foarte pe scurt și mi-aș dori să intrați un pic în uh, detalii, să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Și acum uh, domnul Costa, ultimul vorbitor pe listă. Äh, äh, Mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră, spune domnul Köster. Mi se pare revoltător și incredibil că numai în acest an au murit 2005 persoane în Mediterană, după ce anul trecut uh, peste 5.000 de persoane s-au înnecat în Mediterană. Este rușinos că Uniunea Europeană nu, nu reușește să aibă un program de căutare și salvare. Se pare că în Uniunea Europeană um, există senzația că Marea Mediterană este o zonă uh, fără drepturile omului. Inacceptabil. După cum uh, întrebarea mea este, multe ONG-uri uh, se angajează pentru și încearcă să salveze persoane în pericol în Mediterană. Există rapoarte că aceste ONG-uri încearcă să ia contact cu vasele Frontex, dar că vasele Frontex nu reacționează dacă ONG-urile, uh, de exemplu, spun că uh, vasele lor sunt uh, la capacitate maximă și mai există persoane care sunt în pericol. Aveți uh, informații despre vase Frontex care au, ar fi ignorat uh, aceste apeluri? Mulțumesc foarte mult. Acum am să vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate aceste întrebări și veți hotărâ dumneavoastră cine răspunde la întrebări și încercați să fiți cât mai succinți, dacă se poate. Da, o listă foarte lungă de întrebări pe care mi-ați adresat-o. V-aș reaminti care este mandatul acestui forum consultativ, care este destul de restrâns. Deci, noi nu trebuie să, sau nu avem mandatul să ne pronunțăm în legătură cu acordul UE-Turcia, de exemplu. Nu este de competența noastră să facem comentarii nici pe alte chestiuni politice, precum aceasta. Deci, bineînțeles, uh, țin cont de comentariile dumneavoastră, însă eu nu am dreptul să fac uh, astfel de comentarii. În ceea ce privește uh, trainingul pentru paza de coastă libiană, nu cred că știm mai multe noi decât dumneavoastră. Și pentru noi, deocamdată, este o zonă destul de uh, neclară să vedem cine dorește să facă ce cu cine. Am am auzit că există uh, teme care sunt uh, pregătite prin training, care au legătură cu drepturile omului, însă nu știm exact cum se vor implementa acestea, cum se va face trainingul pentru drepturile omului, sub ce formă și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere, problema este și mai mare, pentru că chiar dacă am fi avut o pază de coastă libiană uh, foarte bine pregătită, ce s-ar fi întâmplat uh, cu acei traficanți care ar fi fost prinși de această pază de coastă și uh, care ar fi uh, intrat uh, uh, nu pe mare, ci ar fi fost prinsă pe uh, teritoriul Libiei. Referitor acum la uh, sancțiunile față de navele NGO-urilor din uh, Italia. Este o informație nouă pentru mine. Și a, aceasta este poziția oficială a Comisiei, iar Frontex a spus în scrisorile trimise că nu există niciun fel de dovadă concretă față de vreun NGO care oferă operațiuni de uh, căutare și salvare în Mediterană că ar fi făcut uh, vreo încălcare. Deci, astfel de sancțiuni față de uh, ONG-uri nu sunt întemeiate. Situația din Balcani acum, frontierele externe din zona Balcanilor. Și aici um, noi suntem angajați alături de Frontex, în primul rând pentru a avea o clarificare, să vedem cine este responsabil pentru ce și cine monitorizează pe cine și care ar fi linia roșie pentru ca Frontex să se retragă. Nu am ajuns încă la răspunsul final uh, din partea Frontexului, după cum vă spuneam încă Uh, suntem în convorbiri cu Frontexul, dar nu pot să vă dau o informație concludentă deocamdată. Trecem acum la chestiunea Greciei. V-ați referit la raportul nostru pe marginea unei vizite în Grecia realizată în 2016. Și aș vrea să clarific aici lucrurile nu a fost o misiune de verificare a situației generale în Grecia. A fost doar o vizită care s-a realizat pentru a obține informații în contextul operațiunilor Frontex în zona aceea. Și, de fapt, forumul nu este uh, organismul mandatat să vadă ce se întâmplă cu uh, condițiile de viață pe insulele grecești. Însă sunt de acord cu îngrijorările care au fost manifestate că uh, situația este gravă, în special pe insule. Și uh, în special în ceea ce privește persoanele vulnerabile și colegul meu va răspunde la celelalte întrebări. Mulțumesc, Stefan! Voi vorbi despre inițiativa Vega Children a Frontex. Este vorba de o inițiativă care dorește să identifice uh, copiii uh, care prezintă un risc uh, ridicat în zona aeroporturilor și uh, uh, s-a cerut să se trimită observatori, fie din partea organizațiilor observatori sau partenerilor, un program care a început încă de acum trei ani și în 2016 am avut 13 uh, uh, persoane din partea forumului consultativ care au participat în aceste operațiuni. Există două aspecte pe care ne-am centrat, în primul rând cel operațional și în al doilea rând cel de construirea capacităților ceea ce înseamnă că pe lângă activitățile de la aeroport și de identificare a copiilor care ar putea prezenta un grad de risc, există foarte multe schimburi de informații, de expertiză între uh, uh, corpul de pază, între reprezentanții ai societății civile și așa mai departe. Deci există, iată, un model foarte bun de cooperare între Frontex și acest forum și Frontex extinde practic acest uh, concept și pentru frontierele uh, terestre și pe mare. Uh, la frontierele terestre conceptul este mult mai avansat, se află într-o etapă de finalizare, practic, ghidul pentru frontierele terestre și dacă doriți mai multe informații pentru Vega Children, puteți observa și informațiile de pe net sau uh, Uh, handbook-ul pe această temă. S-a mai pus o întrebare referitoare la uh, trainingul oferit uh, copiilor și protecția oferită copiilor. Noi am susținut Frontexul pentru a actualiza uh, curicula de training principală, așa cum a spus și Stefan, și prin care se stabilesc niște standarde armonizate la nivelul UE pentru formarea uh, ofițerilor a uh, pazei de coastă și de frontieră. Și avem acum o secțiune mult mai avansată care se centrează în special pe copii și pe grupuri vulnerabile. Uh, deci, iată un aspect uh, la care am cooperat cu Frontex. Stefan a menționat de asemenea și uh, studiul uh, uh, pentru protecția copiilor uh, în cadrul activităților Frontex. Uh, iată o activitate pe care o avem în curs. Prin noul regulament, uh, Frontex practic uh, are competența acum de a dezvolta această protecție a copiilor, și uh, forumul consultativ dorește să uh, își aducă contribuția dacă va fi nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru dezbaterea acestui raport, raport care a fost înmânat tuturor colegilor și sunt convins că vom reveni la această temă pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Dragi colegi, am fost foarte strict cu timpul de vorbire și o voi face și în continuare, nu pentru că am avea voturi, dar mai avem încă patru puncte pe ordinea de zi și doar o oră la dispoziție și nu ne vom putea lungi prea mult, nu vom avea prea mult timp interpretare după această oră, deci um, um, cred în continuare că trebuie să ne limităm intervențiile la un minut, să încercați să respectați uh, acest criteriu pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să intervină. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem un schimb de opinii cu o prezentare din partea Comisiei în ceea ce privește uh, dezvoltarea uh, strategiei europene de management integrat la frontiere. Toate acestea în cadrul uh, operaționalizării regulamentului de pază de coastă și frontiere europene. Comisia Europeană tocmai a lansat un proces strategic de dezvoltare a acestei strategii de management integrat, în care Parlamentul se va implica îndeaproape. Din partea DG Home, domnul Wojcik Kalocinski se află astăzi aici pentru a informa Comisia Libe în legătură cu structura uh, Uh, gândită și calendarul acestui proces, precum și principalele elemente în viitoarea comunicare a Comisiei pe această temă. Domnule Calocinski, aveți 10 minute la dispoziție maxim, după care voi da cuvântul pentru comentarii și întrebări din partea colegilor și vă rog să indicați dacă doriți să interveniți. Vă rog. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a prezenta elementele principale în ceea ce privește strategia europeană de management integrat la frontieră. Rezultatul așteptat uh, al acestui proces este foarte important pentru noi și de aceea vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți la începutul procesului să facem această prezentare în fața Comisiei Libe, pentru că cooperarea între Comisie, Parlament și Consiliu în acest proces va fi esențială. Foarte pe scurt, am să vă prezint contextul. Nu vorbim neapărat de un concept uh, nou, acest concept de uh, management integrat al frontierelor europene există de ceva timp. Iată, de exemplu, în 2002 a existat deja o comunicare pe această temă, definind idei principale în 2006, uh, Consiliul a definit uh, uh, conceptul acesta pe baza controlului modelului controlului. De asemenea, în tratatul de la Lisabona există o prevedere prin care se spune că obiectivul este acela de dezvoltare treptată a managementului integrat al frontierelor europene. Ceea ce este însă foarte important a fost uh, momentul când anul trecut uh, a fost adoptat uh, regulamentul EBCG și acesta defineau acțiuni uh, pentru prima oară pentru acest uh, concept legal. În conformitate cu acest regulament, Conceptul uh, se bazează practic pe un model de control uh, pe patru uh, etape. În primul rând, măsuri în țările terțe, măsuri cu țările terțe vecine, măsuri de control la frontieră și măsuri în zona Schengen și returnare. Este important ca acest uh, regulament să clarifice care este rolul instituțional și responsabilitățile instituționale sau uh, procesul uh, care trebuie să fie implementat pentru ca acest concept să fie pus în aplicare. Deci există sarcina de a ajunge la o implementare eficientă și aici ne gândim la Agenția pentru paza de coastă și uh, paza frontierelor europene, de asemenea responsabilitatea statelor membre și autoritățile pazei de coastă la nivel național. Toate acestea trebuie făcute, bineînțeles, partajând responsabilitățile între cele două componente. Un alt element important este uh, faptul că regulamentul definește 11 elemente strategice uh, care sunt prezentate aici parțial. E vorba de definiții din articolul 4 al regulamentului uh, care sunt mult mai extinse din punct de vedere, din punct de vedere al conținutului. Aș menționa însă că din punctul de vedere al Comisiei există și aspecte orizontale de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim de operaționalizarea și integrarea acestui management integrat și atunci când ne gândim la strategii. Uh, mă refer la drepturile omului care se aplică pe toate aceste componente și uh, care sunt uh, importante, de exemplu, și în cazul trainingului și al cercetării și dezvoltării. Aceste elemente nu sunt prezentate aici, dar sunt aspecte transversale care se aplică pentru uh, toate cele 11 concepte. Trecem acum la procesul strategic uh, propus de comisie pentru a operaționaliza acest concept, așa cum se arată în regulament. În al treilea raport de progres uh, asupra implementării pazei de coastă europene, care a fost adoptată în luna mai, Comisia a prezentat un plan foarte ambițios uh, și din punctul de vedere al calendarului și din punctul de vedere al implementării eficiente unei strategii. Strategie care se centrează pe uh, trei elemente în paralel. În primul rând, definirea la nivel politic a acestei strategii integrate. Aceasta ar fi prima. În al doilea rând, adoptarea de către agențiile de pază de coastă și de frontiere europene și, în al treilea rând, ar fi vorba de uh, o strategie integrată la nivel național pentru fiecare stat membru. Obiectivul acestui proces din punctul de vedere al Comisiei este acela de a ajunge la un cadru strategic interoperabil și uniform pentru acest concept, care să fie aplicabil bazei uh, de coastă europene la nivel global, pentru a asigura o implementare eficientă a lui. Câteva elemente referitoare la fiecare subproces. În ceea ce privește strategia IBM, Management Integrat al Frontierelor, acordul care s-a ajuns, la care s-a ajuns între instituțiile europene, practic. E nevoie aici de un ghid politic pentru a implementa această strategie, așa cum se arată la considerentul 8 din regulament. Dezvoltarea strategiei este responsabilitatea instituțiilor europene, se spune la acest considerent 8. În același timp, este esențial să existe o coordonare strânsă între agenții și instituții și tocmai de aceea la comisie cooperăm îndeaproape cu Frontex și cu agențiile pentru a atinge acest obiectiv. framework which will define political objectives and priorities. Există o serie de obiective și priorități politice și nu vrem să fie orientări politice, ci niște strategii concrete de natură operațională, pentru că asta se prevede pentru cea de-a doua dimensiune, despre care o să vorbesc imediat. Ca urmare, ca un rezultat concret al acestui proces, Comisia dorește să propună să adopte o comunicare în octombrie anul acesta, având în vedere că instituțiile trebuie să structureze strategiile politice, este esențial ca o strânsă colaborare între Comisie, Parlament și Consiliu să se desfășoare în mod corespunzător. Și în procesul pregătirii comunicării, Comisia va păstra o strânsă legătură cu celelalte instituții. Și am vrut să vă mai spun că, dat fiind că acesta este un proces care vizează stabilirea unui cadru politic de către toate instituțiile europene, Comisia va invita Parlamentul și Consiliul să sprijine această comunicare. În ceea ce privește cea de-a doua dimensiune, la articolul 3.2 din regulamentul pazei de coste europene se menționează ca una dintre principalele noi sarcini ale agenției stabilirea unei strategii tactice pentru Serviciul European Integrat de Gestionare a Frontierelor. Acesta este, deci, o operaționalizare a strategiei politice și dat fiind că procesul are un calendar destul de ambițios, Credem că agenția ar trebui să înceapă să lucreze cât mai repede pe această sarcină în strânsă cooperare cu Comisia și cu statele membre care participă la acest proces. Însă, până la final, adoptarea finală a strategiei se poate întâmpla doar atunci când cele trei instituții vor, își vor da consimțământul politic pentru uh, strategie, pentru agenție și dacă totul merge așa cum trebuie, estimăm că agenția ar putea să adopte strategia aceasta în februarie anul viitor. Și un ultim slide. Am vrut să spun că cea de-a treia dimensiune a acestui proces strategic și anume stabilirea de strategii IBM la nivel național de către statele membre. Este o cerință clară care vine din partea CEJ. Statele membre deocamdată au recomandări cum se întâmpla în trecut din manualul Schengen pentru a avea o astfel de strategie, dar acum au și obligația de a implementa o astfel de strategie. Este clar că strategia este stabilită de statele membre pentru a fi aliniată la strategia tehnică și operațională a agenției și trebuie să ia în considerare elementele cheie, în special cele din articolul 4 și alte detalii care se regăsesc acolo. Încă o dată, deci, activitățile trebuie să se desfășoare în paralel, însă Comisia prevede că statele membre au la dispoziție șase luni de la adoptarea acestor orientări strategice de către agenție pentru a-și alinia strategiile naționale. Pentru că există state care au deja astfel de strategii, altele sunt în curs de a le elabora, deci procesul trebuie finalizat la șase luni de la adoptarea oficială a strategiei de către agenție și Comisia își vrea să evalueze prin mecanismul de evaluare Schengen odată ce procesul este finalizat și luând în considerare componentele cheie stabilite la nivel politic și strategic operațional. Și aș vrea să vă spun că deocamdată agenția sprijină statele membre la elaborarea prin programul IBM dedicat, care deja este pus în aplicare. Și aici avem de-a face cu o modalitate foarte importantă și concretă de a reuni aceste procese. O să închei aici. Nu știu dacă mi-am respectat sau nu timpul, dar presupun că am acoperit cam tot și dacă aveți întrebări, cu plăcere. Thank you very much, Mr. Kalocinski. Mulțumim, domnule Kalocinski, pentru această prezentare. Și acum dăm cuvântul membrilor comisiei să pună întrebări. Începem cu doamna Mețola. Mulțumesc, domnule președinte. Îl reprezent pe Artis Publis care își cere scuze pentru că n-a putut fi prezent astăzi pentru prima dată când discutăm subiectul în comisie. Regulamentul pentru paza de costă europeană stabilește principiile generale pentru gestionarea integrată a frontierelor. Articolul 4 conține o listă de componente strategice, 11, cum ar fi controlul frontierelor, analiza de risc, cooperarea cu statele membre, operațiuni de căutare și salvare și așa mai departe. Același regulament spune că dezvoltarea unor strategii integrate de gestionare a frontierelor este de responsabilitatea agențiilor europene, agenția în sine fiind responsabilă de implementarea strategiei tehnice și operaționale și statele membre sunt responsabile pentru dezvoltarea propriilor strategii IBM. Elaborarea unor astfel de strategii eh, este o parte esențială a bazei de coastă și, într-o mare măsură, este la baza succesului acestor instrumente. Prin urmare, vorbim despre o sarcină ambițioasă să se creeze cadrul global pentru strategia politică pe gestionarea integrată a frontierelor. Comisia este instituția responsabilă în acest sens, însă, pe durata negocierilor, s-a arătat clar că pentru o astfel de strategie, cadrul politic trebuie stabilit în strânsă colaborare între Comisie, Parlament și Consiliu și, prin urmare, nu ar fi normal să cerem Parlamentului și Consiliului să sprijine doar comunicarea Comisiei, fără să aibă posibilitatea de a discuta strategia sau de a-și aduce contribuția. De aceea, Artis, colegul meu și cu mine, salutăm faptul că astfel de discuție are loc. Thank you very much. Uh, next speaker. Mulțumesc. Următorul vorbitor acum, doamna Sipel. Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru prezentare. Eu o să am o intervenție scurtă. Pe lângă conținutul propriu-zis al acestui document, aș vrea să spun că noi am insistat să avem misiunile de căutare și salvare ca o sarcină printre îndatoririle Frontex și uh, apoi și gestionarea persoanelor care solicită protecție internaționale. De fiecare dată am subliniat, cum s-a și spus aici, că toate aceste lucruri trebuie să fie clarificate pe baza unei strategii politice care să fie elaborate de toți colegiuitorii. Și aș vrea să insist uh, că este foarte important să primim astfel de informații. Trebuie să verificăm cum putem să organizăm un schimb care să ne permită uh, să lucrăm pe strategiile politice. Nu doar să luăm în considerare ce ni se prezintă, ci să încercăm să colaborăm și să contribuim la această strategie, astfel încât să permitem agențiilor apoi să elaboreze strategiile tehnice și operaționale aferente. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vergiat, acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare. Am câteva semne de întrebare pentru că mi s-a părut foarte tehnică prezentarea și destul de lipsită de conținut. Ascultându-vă, am impresia că există așteptări pentru a vedea cum vor evolua lucrurile. Dacă am înțeles eu corect, ați spus că strategiile naționale trebuie să fie finalizate? Da. Există oricum state membre care erau în faza de integrare a strategiilor naționale și, pe la urmă, nu înțeleg cum o să se lege toate aceste lucruri și cum trebuie să lucrăm ca o prelungire a celor spuse de doamna Sipel până în octombrie, Așteptăm propunerea comisiei sau trebuie să încercăm să aducem conținut la acest document politic, să-i spunem, ca să vă parafrazez, în ceea ce privește orientările ce pot veni din partea Parlamentului pentru această strategie. Mulțumesc! Doamna Valero, acum. Mulțumesc! O întrebare pentru comisie. Căutarea și salvarea este o componentă strategică a gestionării integrate a frontierelor și aș vrea să știm care este valoarea Comisiei pe anunțul făcut ieri de Guvernul din Italia cu privire la intenția lor de a refuza debarcarea vaselor care fac uh, operațiuni de căutare și salvare și nu au niciun pavilion. Mulțumesc! Mai sunt întrebări sau comentarii din partea membrilor? Dacă nu, dăm din nou cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc pentru toate aceste intervenții și contribuții așa de importante. Vreau să vă spun că pentru Comisie este foarte clar că Parlamentul European trebuie să fie complet implicat în acest proces. Asta s-a spus deja foarte clar în raportul comisiei din mai, când am uh, început să elaborăm acest proces. Ne aflăm acum în faza incipientă a procesului. Am avut o reuniune tehnică cu experți. Da, sigur, Odată ce strategia se va concretiza mai mult cu elemente concrete, evident că și contribuțiile din partea Parlamentului European sunt foarte importante, pentru că avem absolut nevoie de ele. Dați-mi voie să clarific relațiile dintre strategiile naționale și această strategie, pentru că a fost pusă o întrebare în acest sens. Dispozițiile sunt foarte clare. Statele membre au obligația de a-și elabora strategii naționale. Timp de mult timp, Comisia, inclusiv prin mecanismul de evaluare Schengen, a arătat că e foarte important să existe o strategie per stat membru în ceea ce privește gestionarea frontierelor. Acum acest lucru este obligatoriu. Statele membre deja lucrează la asta, pentru că există state membre care au primit direct astfel de recomandări din partea mecanismului Cheval. De aceea, ele sunt mai avansate în acest proces. Regulamentul cere statelor membre să alinieze strategiile cu, cu strategiile tehnice și operaționale și cu prevederile regulamentului. Există state membre care au strategii deja în acest sens și trebuie să și le revizuiască, să revizuiască ce fac în momentul de față pentru acest proces. Pentru noi e clar că strategia politică este esențială pentru a stabili orientări cu privire la modul în care trebuie să arate strategiile naționale, ce elemente trebuie să cuprindă și care sunt direcțiile de acțiune. Deci toate aceste lucruri trebuie să se concretizeze și este important că am prezentat calendarul acesta. Avem șase luni după adaptarea strategiei, dar există și o serie de procese paralele care necesită coordonare și cooperare între diferiții factori implicați. Vreau să vă confirm că misiunile de căutare și salvare uh, Eh, fac parte dintre îndatoririle IBM și comisia consideră acest element ca unul fiind obligatoriu de a fi inclus. Există niște dispoziții clare în ceea ce privește căutarea și salvarea. Din păcate, eu nu sunt în măsură să comentez situația din Italia. Presupun că purtătorul de cuvânt al Comisiei va face o declarație în curând, probabil dacă este posibil în cadrul conferinței de la prânz. Deci nu pot eu să răspund acum direct la această întrebare. Mulțumesc! Încheiem aici acest schimb de opinii. Vom avea o reuniune a experților tehnici undeva în septembrie după care comunicarea comisiei probabil va veni în octombrie. Dragi colegi, următorul punct este schimbul de opinii cu reprezentanții ai Comisiei Europene și reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă în cadrul comunicării comune pentru renoirea parteneriatului pentru Africa. Comisia Libe va redacta un aviz la raportul de inițiativă DV pe acest subiect. Raportor pentru avizul Libe este domnul, doamna Chienga. Comisia noastră este interesată să afle detalii referitoare la punctul 5.1 C din comunicare, gestionarea migrației și mobilității, îi dau cuvântul reprezentantului comisiei, apoi reprezentantului SAE, după care membrii au cuvântul. Începând sigur cu doamna raportor. Comisia, aveți raportul? Nu știu dacă deja sunt alături de noi. so I think it's yeah. Uh, Madame Thank you very much. Bun, văd că sunt alături de noi. Action Service, Director for Africa. Bună ziua, sunt director pentru Africa de la SAE. Aș dori să menționez trei puncte menționate pe comunicarea pe care cu siguranță ați văzut-o. Bineînțeles, subiectul este cel al migrației. În primul rând, în 10 secunde aș vrea să vă prezint summitul UE-Africa, apoi pe ce ne concentrăm când vorbim despre gestiunea migrației și a mobilității, iar apoi să vă prezint programele FAR pe care le-am sugerat în comunicarea noastră. Dacă analizăm întâi summitul, în general, acolo migrația va fi un punct, ce încercăm să facem este să um, creăm un impuls, uh, dacă vreți. Um, este un summit, va fi pentru șef de stat și de guvern din Africa și din Europa, în ceea ce privește viitorul cooperării noastre, încercăm să oferim un impuls pozitiv. Uh, Uniunea Europeană și statele membre sunt uh, numărul 1 în uh, cele mai multe domenii ale cooperării uh, noastre. Uh, tema principală va fi tineretul și investițiile în tineret. Asta face parte din ideea de a oferi un impuls pozitiv cu perspectivă spre viitor. Dorim să ne concentrăm asupra rezilienței statelor. Asta include conflict, sisteme de guvernanță, dar și migrație, despre care vom vorbi astăzi. Mai există și o altă cale ce ține de uh, crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri. Uh, al doilea punct pe care doresc să-l menționez este, menționez este gestiunea migrației și a mobilității. Migrația și mobilitatea sunt, uh, elemente foarte importante din punct de vedere al securității, dar și din punct de vedere social și asta atât în Africa cât și în Europa. Și uh, dumneavoastră cunoașteți foarte bine domeniul. Uh, nu trebuie să vă explic eu cum, care este influența uh, asupra domeniului politic în Europa. Există consecințe însă și în domeniul politicii în Africa. Cadrul nostru în care acționăm este definit în cadrul procesului, uh, de la, procesului Valet. Avem un uh, plan de acțiune aici. Există cinci piloni în acel document pe care vi pot prezenta dacă doriți mai târziu, însă ce este important este că sunt incluse atât investiții în uh, cauze, migrație, returnări și primire, uh, trafic, uh, rețelele uh, criminale, infracționale implicate. Deci avem o abordare holistică. Vrem să ne concentrăm asupra trei subiecte pe care le regăsiți în comunicare. Întâi, abordarea migrației dintr-o perspectivă regională. Bineînțeles, este vorba de persoane care se deplasează um, traversând frontiere. De asemenea, dorim uh, să vorbim despre ceea ce numim dividendele uh, migrației și să vedem și migrația ca un promotor de uh, dezvoltare. De asemenea, um, dorim să abordăm și migrația um, ilegală avem câteva rezultate pe care ni le dorim. De-a lungul anului, prin comunicare și prin planificare, am încercat să definim câteva proiecte far. Pentru migrație trebuie să definim două astfel de proiecte. Întâi să sprijinim inițiative uh, africane pentru migrație legală intraafricană și apoi să ne îmbunătățim cooperarea în lupta împotriva uh, rețelelor uh, de contrabandă și trafic. De când am început negocierile intense, în 2015, după Lampedusa, aș spune că asta a fost um, un moment cheie. E bine, ce se întâmplă acum? Există interes comun în a combate traficul, pentru că aici, unde este vorba și de banii uh, produși astfel, uh, dorim să intervenim. Mă voi opri aici, uh, dar cu mare plăcere vă dau mai multe detalii cu privire la diferitele dimensiuni. Mulțumesc! Is there any of your colleagues from DG DEFCO? Dintre colegii noastre de la DG DEFCO sau de la DG Home, dorește cineva să intervină? Nu? Atunci dau cuvântul doamnei Chienge ca raportor pentru avizul uh, nostru și, bineînțeles, apoi celorlalți care doresc să intervină. Grație. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă pentru raportul pe care ni l-au prezentat. Este adevărat, 2017 este un an care se va dovedi decisiv pentru parteneriatul dintre Europa și Africa două continente care au mult de câștigate pe urma consolidării relațiilor și a legăturilor economice, dar și politice. Am avea mult de pierdut dacă n-am acționat, prin urmare este esențial pentru noi toți să insistăm pe această direcție a consolidării parteneriatului. Raportul care dintre Uniunea Europeană și Africa este un raport ambivalent bazate multe ori pe stereotipii și rapoarte de forțe dezechilibrate. Prin urmare, trebuie să începem să abordăm Africa de pe picior de egalitate, fără sentimentul vinovăției, dar și fără paternalism. Avem Somalia, Malia, Congo și Burundi, unde există războaie, instabilități politice și o mizerie uh, socială care afectează viața milioane de africani, uh, eliminând speranța lor pentru o viață mai bună. În cele patru țări pe care le-am menționate, și asta a fost arătat și de către Națiunilor Unite, există riscul, riscul de foamete în Sudanul de Sud, Nigeria, Somalia, Yemen. Peste 20 de milioane de persoane riscă să moară de foame. În ciuda acestor mari probleme, Africa are o mare potențial de dezvoltare din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere cultural. Cultura africană este descoperită din ce în ce mai mult. Continentul african are nevoie de acțiune urgentă. Votul politic în ultimii 20 de ani nu a făcut ceea ce trebuia să facă. China, Statele Unite, Golful Arab, Brazilia au investit sute de milioane de dolari pe continentul african, stabilind relații de prietenie cu conducătorii politici și economici. Și totuși să nu uităm că Uniunea Europeană și statele membre reprezintă împreună cel mai mare donator la nivel global. Această comisie va pune accent pe activitățile legate de mobilitate prin cazul proiectelor FAR pentru migrație. Factori economici pe plan economic, social și de securitate pentru ambele continente, pentru că Africa și Europa au un interes comun și responsabilități partajate pentru gestionarea fenomenelor, aplicând principiul solidarității și partajării solidarității și responsabilității. Aș vrea să menționez, printre proiectele importante, că există și cel privind investirea în rolul diasporei și tot ce ar putea să devină puntea de legătură dintre Africa și Uniunea Europeană prin intermediul diasporei. Numărul de migranți și solicitanți de azil care vin din Africa sunt fluxuri care nu sunt gestionate corect și asta riscă să îngenuncheze structurile din țările de primă primire. În ultimele 48 de ore, în Italia au debarcat 12.000 de migranți și am auzit asta și în, în raportul anterior. Astăzi, Italia are nevoie de răspunsuri răspunsuri de solidaritate și din instituțiile noastre trebuie să construim, să punem bazele partajării răspunderii, să împiedicăm călătoriile morții, să reducem numărul de morți pe rutele migratorii și să intensificăm cooperarea cu țările de origine și de tranzit. Toate aceste lucruri se regăsesc în raport și sper că lucrurile se vor concretiza. Dar să nu uităm și nici nivelul record de fluxuri migratorii și mobilitatea de pe continentul african. Dacă nu legăm mobilitatea internă din Africa cu cea extra-africană, va fi dificil să ajungem la o strategie comună și de asemenea, avem și de uh, deplasările forțate. Declarația de la New York este un cadru politic excelent pentru a aborda problema marilor mișcări ale refugiaților și migranților, cum ne arată SAE. În calitate de Parlament, ne vom concentra și pe principiile care se regăsesc în rezoluția privind abordarea holistică a fenomenului migratoriu adoptată anul trecut și am fost raportoare pe acest document împreună cu colega Mețola. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, I have two members. Mulțumesc foarte mult. Două persoane au dorit să intervină. Doamna Valero și doamna Vergea. Mai dorește cineva? Doamna Valero. Tack så mycket. Jag eh, håller väldigt mycket med om att vi måste arbeta med grupp. Mulțumesc. Sunt întru totul de acord că trebuie să Um, abordăm cauzele principale, uh, de ce părăsesc uh, oamenii uh, continentul african pentru a merge altundeva. Însă, în același timp, atâta timp cât noi nu avem instrumente ca să le oferim posibilitatea acestor oameni să rămână acasă, vom avea persoane care vor dori să uh, se angajează în această călătorie și vom avea migrație ilegală. Mulți uh, nu au încotro. Uh, însă mai sunt și cei care uh, au de ales și tocmai asta trebuie să abordăm. Pe de altă parte, avem persoane calificate, cercetători, oameni de știință și așa mai departe. Pe ei am dorit să îi primim dar există și cei care nu au un nivel uh, ridicat de formare uh, sau studii. Cred că trebuie să facem o diferență. Există cei care uh, sunt obligați să-și părăsească țara și cei care o fac în mod voluntar și trebuie să facem această diferențiere. Dar trebuie să avem și căi uh, legale, atât pentru cei care au un nivel ridicat de formare, cât și pentru cei care nu au asta. Dar, în același timp, trebuie să, uh, găsim, să creăm posibilități pentru ca acești oameni să nu fie obligați să-și părăsească țara. Avem uh, diaspora acestor țări pe care o putem implica astfel încât să uh, spargem acest lanț întreg. Trebuie să acționăm uh, timpuriu. Bun, e frumos, spunem, se creează locuri de muncă și rezolvăm problemele, dar asta nu va rezolva toate problemele care s-au acumulat în ultimii ani. Eu cred că la Comisie, dar și la Consiliu, trebuie să ne concentrăm uh, asupra ideii de a de a ține cont de cei care uh, uh, vor să vină în mod legal în Europa. Acestea ar fi observațiile mele în ceea ce privește migrația. Și dumneavoastră vorbiți despre aceste fluxuri migratorii. Spuneți că migrația legală trebuie să fie organizată. Foarte bine. Cred însă că ne tăiem uh, craca de sub picioare, pentru că asta se referă la cei care sunt deja la noi, dar nu și la cei care vor încerca să vină în viitor, pentru că aceștia trebuie să poată să fie activi în Africa pentru a reconstrui Africa. Mulțumesc, doamna Vergea. Mulțumesc. Mă bucur să pot coopera cu doamna Chienghe la acest uh, raport. Cred că uh, avem poziții comune la anumite puncte. Mă bucur că Comisia Europeană dorește să acorde un nou impuls relațiilor uh, UE-Africa. Lucrăm în uh, paralel și cu lucrările ONU și cred că trebuie să ne înscriem acest cadru. Pentru a aborda în mod corect acest subiect, trebuie să avem o viziune globală a migrației și aș dori încă o dată să spun că dacă ne uităm la cifrele migranților internaționali, avem 60 de milioane de europeni care sunt uh, migranți internaționali și, 30, și numai 35 de milioane de africani. Uh, migrația uh, crește, dar uh, migrația sud-sud mai degrabă crește, nu migrația sud-nord. Dacă dorim un adevărat parteneriat UE-Africa, și sunt de acord cu doamna Kenge aici, trebuie să avem de-a face într-adevăr cu un parteneriat și să renunțăm la această perspectivă colonialistă. În primul rând, trebuie să sprijinim democrația, să nu mai negociem uh, cu dictatori. De exemplu, în acordul, uh, în, în uh, Cornul Africii, Sudan, Eritrea, vom putea discuta despre asta săptămâna viitoare în plen. Să avem o, o politică economică care să favorizeze dezvoltarea, într-adevăr, și nu multinaționalele europene și câțiva dictatori de acolo adevărate schimburi, um, să deschidem căi legale pentru uh, migrație, dacă vrem să nu mai moară oameni în Mediterană. Trebuie să nu ne mai obsedeze această chestiune a migrației uh, ilegale. Va exista migrație ilegală și vor exista morți în Mediterană atâta timp cât nu vor exista căi legale de migrație din, uh, spre Africa. Deci, să nu mai uh, condiționăm totul cu acorduri de readmisie. Uh, înseamnă asta și să uh, avem un uh, real uh, um, ajutor economic și politici economice, atâta timp cât uh, diaspora acordă mai mult sprijin financiar decât Uniunea Europeană, lucrurile nu vor putea să se îmbunătățească. Mulțumesc, președintele, domnul Köster. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la trei uh, puncte. O bază esențială pentru o relație rezonabilă UE-Africa sunt relațiile economice echitabile. Mai ales în politica comercială am avut uh, în trecut relații între Uniunea Europeană și statele africane uh, care au fost în avantajul Uniunii Europene și în dezavantajul statelor africane. Vă amintesc, de exemplu, acordurile EPA, în care au uh, permis ca produsele de export europene să distrugă piețele uh, locale africane. Deci, în ceea ce privește comerțul, trebuie să facem drum întors, să Um, avem o politică care să țină cont mult mai puternic de interesele africane și să fie în uh, avantajul statelor africane. Al doilea punct a fost deja menționat uh, în ceea ce privește migrația. Cred că în ceea ce privește acordurile între statele africane și UE sau anumite state membre, uh, trebuie să se țină foarte puternic cont de dimensiunea drepturilor omului. Nu se pot uh, încheia acorduri cu uh, state africane conduse de dictatori. Apoi, uh, poate că există oameni în aceste țări care încearcă să fugă uh, de dictatură și pe baza acestor acorduri sunt uh, trimiși înapoi sau reținuți acolo. Apoi, exporturile de arme. Trebuie să ne uităm la exporturile de arme mai puternic dacă vrem să evităm ca și în statele africane să se ajungă la o uh, dezvoltare pașnică. Trebuie să impunem restricții mult mai puternice exporturilor de arme europene. Mulțumesc foarte mult! Pe scurt, din partea doamnei Valeru, iar apoi voi da cuvântul raportoarei și comisiei. Da, pe scurt, pentru că am ascultat că se vorbește despre migrație ilegală eu nu am folosit acest, aceste ter, acești termeni. Am vorbit despre mig, migrație um, voluntară sau involuntară, nereglementată, dar să nu vorbim despre migrație ilegală, pentru că nu există migranți ilegali. Mulțumim, doamnă Chienghe. Doriți să interveniți în calitate de raportor? Eh, Grație. Eu... E, eh, um... Mulțumesc. Am apreciat foarte mult contribuția tuturor colegilor pentru că ideea este să lucrăm împreună pentru a consolida acest parteneriat. Vreau doar să vă menționez câteva elemente care, fără îndoială, dat fiindcă suntem liberi, nu avem cum să nu luăm în considerare faptul că astăzi Relațiile dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană sunt în schimbare prin acordurile de la Cotonou. Trebuie să începem să lucrăm din această perspectivă, post-Cotonou, fiind atenți la angajamentele noastre, inclusiv cele de astăzi, pentru că viitoarele rapoarte de parteneriat între Uniunea Europeană și Uniunea Africană se vor înscrie în acest cadru juridic care va viza regionalizarea și cred că astăzi avem activitatea de a da niște propuneri pe termen mediu și lung. Trebuie să intervenim, dar trebuie să nu uităm că perspectiva este pe termen mediu și lung. Finally, I'd like to invite uh, Ms. Marcus. Mulțumesc. Um, să dau cuvântul doamnei Marcuson pentru câteva ultime observații. Mulțumesc uh, foarte mult și vă mulțumesc uh, pentru multitudinea de comentarii și întrebări. Am fost cât se poate de acord cu raportoarea când a spus că este un an al Africii, că la nivel internațional, pe 2017, pe toate agendele G7, G20, este anul Africii. Și avem și summitul UE uh, Africa. Foarte multe platforme avem, deci. Aș dori să mă refer la câteva puncte din cele care au fost menționate. În ceea ce privește realul parteneriat pe care l-ați menționat, exact asta este și, acesta este și miezul comunicării noastre. Mm, pentru Uniunea Africană, anul 2017, este un an al tineretului și asta ne permite să privim înspre viitor. Însă, ideea unui parteneriat uh, real uh, este uh, esențială și asta și încercăm să obținem în ceea ce privește viziunea holistică menționată de mai mulți dintre dumneavoastră. Când am discutat, am descris cadrul politic cu care lucrăm, exact despre asta vorbeam, uh, să analizăm um, cauzele, e bine, facem asta, lucrăm cu migrația legală, uh, vorbim și despre protecția migranților și aici intervine chestiunea drepturilor omului, uh, lucrăm um, în ceea ce privește rețelele um, infracționale. <clears throat> sorry. <clears throat> Migration is a touching issue, so <clears throat> I really try to. Uh, Migrația este un uh, subiect uh, important. Încerc să reiau. Right. Sorry for the voice, but... Îmi pare rău pentru problemele cu vocea, dar voi încerca să merg mai departe. Atunci când vorbim despre o abordare uh, holistă și raportorul menționează ce se va întâmpla cu post-Cotonou, practic uh, asta am analizat și în cadrul summitului UE-Africa, pentru că e important ca șefii de state și guverne să se implice pe chestiunile africane începând cu chiar cu acest summit. Este o temă pe care ne-am centrat foarte tare. Mulți dintre dumneavoastră au menționat și diaspora și resursele pe care le avem uh, pentru diaspora. E clar că avem uh, programe pentru anumite regiuni în care încercăm să cooperăm cu această diasporă. În încheiere aș menționa un element care ne-a preocupat uh, foarte mult și l-ați menționat și dumneavoastră, numărul sosirilor aici, magnitudinea problemei și ce ne așteaptă pe viitor. Pentru că suntem foarte conștienți de cât de important este să se întărească managementul migrației. Pentru că uh, creșterea populației pe continentul african este o chestiune care trebuie analizată, este menționată de altfel în uh, această comunicare. Dorim să o analizăm, așa cum ați spus și dumneavoastră, din punctul de vedere unui partener pe picior de egalitate, din punct de vedere global, însă aceasta va fi uh, practic testul pentru noi pentru a vedea cum funcționează uh, parteneriatul nostru. Practic, chestiunea africană a revenit de fiecare dată la nivelul uh, uh, legăturilor dintre noi, deci este un element pe care îl vom analiza cu multă atenție. Și în ultimul rând, încă din luna ianuarie acestui an și chiar și mai devreme, problema salvării de vieți omenești, problema rutei prin estul Mediteraniei este esențială. Și dacă vorbim despre asta, trebuie să menționăm și ce se întâmplă cu Libia, care este locul de unde vin 95% din uh, migranții africani. De aceea trebuie să lucrăm foarte mult, să găsim o soluție politică în Libia, lucru care este dificil, bineînțeles, însă Uh, bineînțeles, trebuie să menționăm și elementele dificile la, la care lucrăm și să vă prezentăm această imagine de ansamblu a migrației. Deci uh, trebuie să ne ocupăm de problemele uh, care sunt la rădăcină, problema rutei migrației și să gestionăm chestiunile mai globale. Vă mulțumesc și îmi pare rău că mi-am pierdut vocea, dar iată în sfârșit am recăpătat-o. Președintele, mulțumim și noi, vă mulțumim pentru prezentare. Ne-a făcut o deosebită plăcere să vă avem alături de noi astăzi aici și vreau să vă anunț că prezentarea avizului LIBE al doamnei Kienge este prevăzută pentru 31 august, deci imediat după vacanța de vară, după ce ne vom întoarce din nou la lucru, vom reîncepe dezbaterea la acest proiect de aviz. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de raport pe marginea misiunii la Europol pe 23 mai anul acesta. La acea dată, Parlamentul European a trimis o delegație pentru a vizita Europolul, delegație condusă de domnul Axel Voss. Domnul Voss a pregătit un raport de misiune pe care îl va prezenta acum. Vă rog, vă dau cuvântul. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Misiunea pe care am efectuat-o la Europol a fost uh, bună, plină de informații, a fost, deci, păcat că numai eu am fost în calitate de deputat. E drept că asta mi-a permis unele schimburi bilaterale, dar a fost uh, într-adevăr păcat. Aș dori să uh, le recomand celor care au interes uh, să meargă la fața locului și să viziteze. Prezentările pe care, le-am, care ni s-au făcut uh, au fost foarte interesante. Chiar dacă știm, de fapt, despre mm, ce, ce activități um, au ei, dar a fost foarte interesant cu câteva zile înainte um, se răspândise uh, virusul uh, WannaCry um, și deci vizita a fost cu atât mai oportună. Este interesant uh, să ți se explice um, care este obiectivul Europol, Um, criminalitate organizată transfrontalieră, combaterea terorismului, um, trafic de arme, de droguri, pornografie infantilă, spălare de bani, iar apoi um, acord, uh, acordurile și convențiile uh, Schengen, uh, unitatea europeană antidrog, toate acestea au fost foarte interesante. Am avut două grupuri de lucru, o dată dimineața și apoi după amiază. Uh, dimineața ne-am ocupat de uh, traficul cu migranți, iar după amiaza, în, în general, cu uh, criminalitatea cibernetică și cu Centrul pentru Criminalitate Cibernetică. Pentru Europol este dificil să uh, proceseze uh, diferitele temei, temeiuri juridice um, și uh, diferitele solicitări, poate că ar trebui să existe o abordare mai unificată, ar trebui să ținem cont de asta în viitor. Uh, criminalitatea devine din ce în ce mai internațională, deci cei de la Europol uh, se concentrează și asupra faptului că va trebui coopera din ce în ce mai mult și cu state terțe, iar când uh, parchetul european va fi instalat și se va fi efectuat și reforma Eurojust, vor încerca să fac o legătură între toate aceste lucruri. Ce mai doresc ei de asemenea este uh, mai mult angajament și din partea statelor membre, uh, pentru că este nevoie de mai mulți experți uh, naționali și asta ar fi util și, de asemenea, uh, o tendință care a fost constatată, măsurile legislative includ interdicții în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal ceea ce înseamnă că utilizarea serviciilor de cloud de care au nevoie pentru uz uh, intern, să spun așa, uh, este amânată din ce în ce mai uh, mult, ceea ce în sine nu aduce o îmbunătățire a protecției datelor. Europol se așteaptă de asemenea ca posibilitățile criminale să să se extindă prin uh, lacunele existente în uh, reglementările internaționale și se așteaptă de asemenea ca să se facă ceva împotriva acestui fapt. În ceea ce privește informații de la servicii secrete și aici există um, lacune în sistemul european și ar fi bine dacă s-ar putea îmbunătăți acest uh, lucru. Pe de altă parte, intervină și chestiunea utilizării rețelelor sociale uh, pentru scopuri de anchetă. În general, și-ar dori posibilități mai flexibile pentru uh, investigațiile pe care le fac și poate uh, toate acestea văzute dintr-o perspectivă mai uh, orientată înspre viitor. Când uh, vorbim despre activitățile de după amiază, în ceea ce privește criminalitatea cibernetică, constatăm din ce în ce mai des că apare acest concept de crime as a service. Deci anumite acțiuni infracționale pot fi cumpărate, rezervate uh, undeva și ar trebui uh, încercat să se reacționeze la asta. Um, iar aceste noi tipuri de atacuri cibernetice, um, cum a fost WannaCry, um, sunt din ce în ce mai prezente, apoi Bitcoin, care complică lucrurile, uh, Darknet-ul, apoi în domeniul um, anchetelor, uh, în domeniul IT, um, reiese că există o, o lipsă de experți, uh, spionaj industrial, uh, China, Rusia sunt foarte active aici. Deci ar trebui ca legiuitori, sau cel puțin asta am înțeles eu, să încercăm să ținem cont de toate aceste lucruri. Uh, cam asta am aflat eu de acolo. Nu pot decât să recomand să ne gândim uh, să uh, călătorim cu un grup mai mare până acolo. Nu cred că ar costa atât de mult să mergem de aici până la Haga, dus întors într-o singură zi. Um, a fost foarte interesant să vedem atmosfera și Uh, tot ce se face acolo și, bineînțeles, asta cred că ne-ar ajuta să um, creăm o linie pentru a combate toate elementele pe care vi le-am descris. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport. Există întrebări, comentarii din partea celor prezenți? Se pare că nu este cazul. Mulțumim, Axel Fos, pentru raport. Um, delegation trip to... Îți mulțumim și pentru vizita pe care ai făcut-o la Europol în numele Parlamentului. Și acum uh, ne apropiem de încheierea ședinței noastre. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, stadiul actual în cadrul uh, trialogului, pentru că în cadrul reformei sistemului de politică comună de azil european, se realizează negocieri în cadrul uh, trialogului și s-au făcut uh, câteva progrese importante în cadrul um, președinției malteze care se apropie de sfârșit. Ultimul trialog a avut loc chiar azi noapte și vom da cuvântul uh, raportorului Libe, domnul Niedermuller, pentru a vedea ce progrese s-au făcut. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succint. Azi noapte am ajuns la un acord larg politic în cadrul trialogului în ceea ce privește regulamentul pentru politica comună de azil. După șase luni de negocieri s-a ajuns la un acord provizoriu pentru cele 12 capitole ale propunerii incluzând și temele mai delicate și uh, controversate, cele de monitorizare, de asemenea drepturile fundamentale, uh, chestiuni operaționale și asistență tehnică. Consiliul și Parlamentul au trebuit să uh, facă concesii importante și în felul acesta s-a ajuns la acordul provizoriu. Parlamentul dorea că EASO să fie o adevărată agenție a Uniunii, însă în același timp să Uh, îi mențină independența de statele membre pentru a crește capacitățile operaționale și tehnice, astfel încât să devină un adevărat watchdog al sistemului comun de azil european, respectând uh, drepturile omului. Iată un obiectiv pe care l-am atins și acum uh, dorim să vedem ce va avea de spus Consiliul chiar astăzi legat de acest acord provizoriu. În același timp aș profita de ocazie pentru a mulțumi colegilor mei pentru atitudinea constructivă a secretariatului, raportorilor din umbră. Vă mulțumesc pentru susținerea în cadrul negocierilor, în special cea de azi noapte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Niedermüller. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la acest punct, se pare că nu. Vă mulțumesc încă o dată și vom relua lucrările la orele 14. Vom avea o audiere comună, libe peti, pe tema apatrizilor.